So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domni, aș dori să începem. În această după-amiază avem o audiere pe tema digitalizării cărților și drepturilor de autor și aici uh, vreau să salut o serie de experți. De asemenea, la această reuniune a Comisiei Jurii o salut îi salut pe colegele și colegii din uh, Comisia pentru Cultură, în frunte cu doamna Pac, președinta acestei comisii, cu care organizăm uh, în comun această audiere. Pe domnul Santiago uh, de la Mora, din păcate, nu pot să-l salut încă, sper să ajungă. Îl salut pe domnul Ivo Volman, care vine de la Direcția Generală a Comisiei Europene, competentă pentru acest domeniu, de asemenea pe Jonathan, Jonathan Noll, prezid, președinte al Nielsen Book, domnul Bruno Galindo, uh, scriitor spaniol, pe domnul Alban Serizie, sper că v-am pronunțat bine numele, uh, care este directorul Galimar din Franța, pe doamna Frederica Nielsen, purtător de cuvânt al companiei Books on Demand GmbH. De asemenea, pe doamna Françoise Dubrul, director al uh, a Federației Europene a Librarilor, pe domnul Alan, profesor Alan Stroll, profesor la Saint, Universitatea St. Louis din Bruxelles, pe domnul Piotru Marcișuc, președintele um, Camerei Poloneze a Cărților, doamna Rosa Maello, care reprezintă Asociația Italiană a Uh, librăriilor și de asemenea pe domnul Tilman Luder care vine de la uh, Comisia Europeană și dau acum cuvântul uh, doamnei Doris Pac care dorește și dânsa să vă salute. Bună ziua, mulțumesc, nu vreau să țin o pregere lungă, ci vreau doar la începutul acestei discuții uh, să vă spun că am avut multe contacte cu mulți reprezentanți ai industriei cărții Cred că digitalizarea și protecția patrimoniului cultural este foarte importantă. În uh, Comisia pentru Cultură, după cum știți, tocmai am votat raportul european. Acesta este accesul nostru multilingv comun, un punct de acces către patrimoniul cultural european digitalizat. Și de aceea Uh, e foarte important că avem aici uh, nu doar literatura clasică, ci și toate uh, lucrările importante. Avem într-adevăr sentimentul că trebuie să fim foarte precauți. Știm că și Google are o inițiativă similară și noi vedem aici o oarecare amenințare. Proiectul european este însă unul absolut deosebit și de aceea mă bucur că avem astăzi această discuție pentru a vedea um, cum uh, va evolua ulterior această problemă, care nu se uh, limitează doar la problema drepturilor de autor, ci, din potrivă, va fi extinsă în uh, perioada următoare pentru că și Comisia dorește să facă niște propuneri pertinente și de aceea mă bucur că avem această audiere și vă mulțumesc că ați venit azi aici. Vă mulțumesc, doamnă Pac. Dau cuvântul acum doamnei Galo, care este conducătoarea grupului nostru de lucru cu privire la drepturile de autor și va face o introducere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri care a acceptat să intervină înaintea comisiei noastre și să ne ofere tuturor posibilitatea de a le asculta părerile în legătură cu această problemă fundamentală și anume digitalizarea operelor. Ca președinte a grupului de lucru privind drepturile de autor, am plăcerea să vă prezint în câteva cuvinte documentul de lucru care este într-o oarecare măsură o sinteză și analiză a contribuțiilor numeroșilor experți, contribuții pe care le-am primit în cadrul lucrărilor grupului nostru. În primele trei întâlniri, când am vorbit despre digitalizarea operelor. Acest document vă stă la dispoziție și cred că toți colegii noștri au luat cunoștință de acesta. Voi rezuma așadar principalele puncte cu scopul de a face o prezentare introductivă a dezbaterii. În primul rând, avem o sinteză a cadrului legislativ existent în ceea ce privește dreptul de autor. Cea de-a doua parte a acestui document descrie starea de fapt, progresul digitalizării prin intermediul proiectului Google Books. Și cea de-a treia parte este consacrată unei analize a mizelor atât de natură juridică, cât și de natură economică și culturală, mizele digitalizării. Ce concluzii putem să tragem din acest studiu? Cred că există mai multe piste de reflexie aici. În primul rând, digitalizarea operelor reprezintă un fenomen recent, firește, însă care înregistrează evoluții foarte rapide. editurile se confruntă astăzi cu aceleași probleme ca și sectorul muzical. Aceleași probleme cu care s-a confruntat sectorul muzical acum câțiva ani. Cărțile nu se compară cu muzica, însă, într-adevăr, ne putem întreba dacă nu există un nou model de consum, ca să spun așa, al cărților și ne putem întreba care sunt răspunsurile industriei cărților, industriei livrești față de această problemă. În al doilea rând, e vorba de mizele juridice ale digitalizării. Altfel spus, oare aceasta reprezintă o nouă provocare pentru dreptul de autor? Sau dreptul de autor reprezintă un obstacol în calea digitalizării? Așa putem să ne ridicăm această întrebare. Printre aspectele juridice ale acestei probleme, identificăm și întrebarea sorții care este rezervată operelor orfane. Ce soluție găsim la nivel european pentru a permite exploatarea operelor orfane, asigurând în același timp o remunerare celor care dețin drepturi, care au dreptul de a primi această remunerare. Și în ceea ce privește operele care nu se mai editează, aceeași întrebare. Uh, Google a făcut uh, alegerea de a ignora parțial aceste mize juridice, însă oare ce alternativă poate să ofere Uniunea Europeană? Cum să permitem și să favorizăm parteneriatul public-privat în sensul digitalizării, dată fiind costurile acesteia și asigurând în același timp respectarea patrimoniului cultural european? Răspunsul la această întrebare este unul fundamental dacă dorim să asigurăm competitivitatea, și vizibilitatea patrimoniului cultural european. Problema teritorialității apare și aici. Există 27 de sisteme de drept care reglementează dreptul de autor în Europa. Există o lipsă de armonizare, așadar, care reprezintă o barieră în calea creării unei piețe a conținutului cultural care să fie dinamică. Dacă răspunsul este da, ce soluție putem aduce, efectiv? Oare soluția constă în crearea unei licențe multiteritoriale? E vorba mai degrabă de un sistem de recunoaștere reciprocă? Ce să credem despre administrarea colectivă a drepturilor de autor? A dat dovada eficacității sale acest sistem? Toate aceste întrebări își pot găsi răspunsuri astăzi în această dezbatere cu experții pe care o doresc deschisă și bogată. Proiectul Google a avut meritul de a ne obliga să ne, aplică, să ne aplicăm la modul cel mai serios asupra acestei probleme. Comisia este reprezentată și aici și poate ne va putea ajuta să ne gândim la acest subiect și să găsim răspunsuri. După cum vedeți astăzi, Parlamentul este interesat în mare măsură de acest subiect și va contribui la modul cel mai proactiv posibil. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Galo. Trecem atunci la experți de la Google, domnul Santiago de la Mora. Bine ați venit, domnule! Aveți cuvântul. Well, thank, thank you very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei audieri și pentru ocazia de a prezenta punctul nostru de vedere în legătură cu șansele pe care le oferă digitalizarea tuturor celor implicați în industria cărților, iubitorilor de carte. Veți vedea că pentru noi digitalizarea nu este ceva exclusiv, ci un element complementar. Aș vrea să vă rog să vă imaginați o lume în care fiecare carte din lume ar putea fi descoperită practic de oricine. Dacă am construi o punte între fiecare iubitor de carte și fiecare în carte, gândiți-vă ce s-ar întâmpla. Bineînțeles, există drepturi de autor și nu e suficient doar să descoperi acele cărți. Trebuie să ai acces de plin la textul acestor cărți. Iar pentru cărțile care încă sunt protejate de dreptul de autor, ne imaginăm o lume în care fiecare autor ar putea fi compensat, remunerat pentru munca sa, nu doar pentru timpul uh, redus uh, um, în care cartea respectivă este tipărită, ci pentru ce primește în schimb după, deoarece, după cum știți, dreptul de autor este foarte extins, se întinde până la moartea autorului plus încă 70 de ani încolo. Tragedia este însă că marea majoritate a cărților nu mai sunt tipărite, prin urmare, autorii și editurile nu beneficiază direct de pe munca lor, de pe urma muncilor. Noi ne imaginăm, prin urmare, o lume în care transformarea digitală și șansele pe care le oferă digitalizarea ar aduce beneficii autorilor, deoarece aceștia ar putea primi venituri pe o perioadă mai îndelugată. Editurile de asemenea ar avea de câștigat, dar și utilizatorii, deoarece aceștia vor avea opțiuni sporite. De asemenea, librarii ar avea de câștigat, deoarece ar putea vinde mai multe cărți în limbi diferite. Bibliotecile, de asemenea, ar avea de câștigat, deoarece și-ar putea păstra colecțiile și le-ar putea pune la dispoziția celorlalți. Ce anume face Google în momentul de față? Care este oferta noastră? În momentul de față, noi le oferim utilizatorilor informații în legătură cu uh, locul în care pot achiziționa o carte o copie pe hârtie sau dacă pot descărca o copie digitalizată. Dacă cartea respectivă nu mai este acoperită de drepturi de autor. În ceea ce privește drepturile de autor, avem parteneriate cu peste 40 de, de biblioteci din lume, foarte multe din Uniunea Europeană, din Italia, Franța, Germania, Elveția, Belgia, Marea Britanie, pentru a digitaliza exclusiv uh, operele care nu mai sunt acoperite de dreptul de autor. Și astfel bibliotecile respective își pot uh, îndeplini sarcina dublă de a păstra colecțiile, dar și de a disemina cărțile respective. Cum ajungem să avem astfel de parteneriate de pe urma cărora câștigă ambele părți? Google ajută bibliotecile să digitalizeze toate aceste cărți, deoarece, um, s-ar, deoarece se îmbunătățesc um, căutările pe internet. Utilizatorii ar avea de câștigat, dar și noi. De ce bibliotecile aleg să intre în acest parteneriat? Deoarece această digitalizare este un instrument care poate fi folositor. Problema este că în momentul de față foarte multe cărți din biblioteci sunt uh, greu accesibile. Prin digitalizare se înleznește accesul la aceste opere. Și nu doar pentru persoanele care locuiesc în țara respectivă, ci pentru toți locuitorii din lume care au o, care sunt legați la internet. 1,8 miliarde de persoane în ziua de astăzi. Și din ce în ce mai mulți utilizatori mobili pot uh, utiliza acest serviciu și putem avea până la 4 miliarde de persoane. Imaginați-vă deci o lume în care toți acești oameni pot avea acces la aceste cărți prin intermediul internetului. Întreaga societate ar avea de câștigat. În ceea ce privește complementaritatea cu alte inițiative, suntem convinși că inițiative laudabile, cum ar fi Europeana sau Google Books, pot coexista, pot uh, conlucra pentru a se asigura că un număr cât mai mare de cărți sunt uh, accesate de un număr cât mai mare de persoane. Misiunea Google este să facă tot posibilul pentru a avea această inițiativă comună cu Europeana sau cu alte inițiative similare, cum ar fi Galica. Sarcina pe care o avem cu toții este atât de mare încât cred că ar trebui să ne implicăm cu toții. În ceea ce privește drepturile de autor, Google nu arată nicio pagină, măcar dintr-o carte care este încă acoperită de drepturile de autor, fără acordul explicit al autorului respectiv sau al celui care deține drepturile de autor. Am avut 35 de parteneriate la nivel mondial, 9000 doar în Uniunea Europeană, în care noi am încurajat să se arate doar uh, o ediție rezumată a operei respective care este încă acoperită de mm, dreptul de autor. Asta pentru a crește șansele de a vinde cartea respectivă. Bineînțeles, avem parteneriate cu biblioteci, dar și cu librării, cu cei care vând cărțile cu amănuntul. Pentru a introduce, pentru a include pe site-urile lor aceste prezentări uh, pe scurt ale cărților cu drept de autor. Vrem să încurajăm vânzarea fizică a cărților, însă care este viziunea pe care o avem pentru viitor? Cum ar fi să creăm un program mondial prin care oamenii ar putea avea acces la un conținut digital pe lângă cartea tipărită uh, pe hârtie. Credem că dacă am face așa ceva, ar avea de câștigat autorii, deoarece operele lor vor fi în continuare tipărite, deși uh, vor fi accesibile doar pe internet, deci autorii ar avea astfel o vizibilitate sporită, ar uh, primi mai multe venituri, ar avea de câștigat de asemenea și editurile, deoarece e drept că în ziua de astăzi uh, e foarte greu să faci promovarea operelor mai vechi. Dacă s-ar face această promovare online, s-ar putea crește vizibilitatea acestora. Deci ar avea de câștigat și librarii. Credem că dacă oferim uh, cărți electronice sau acces digital la cărți, librarii își pot crește numărul de cărți pe care le vând. Un librar francez, de exemplu, ar putea vinde cărți în italiană, în germană, în spaniolă. Utilizatorii și cititorii, toți iubitorii de carte ar avea de câștigat în Franța ar avea de câștigat însă și liberalul respectiv, deoarece ar, și-ar spori numărul de cărți vândute. În ceea ce privește acum cărțile fizice și librăriile fizice, noi credem că putem ajuta aceste librări librării să-și um, suplimenteze oferta pentru a oferi acces la operele disponibile online. Împreună cu aceste librării încercăm să vedem cum putem face ca platforma noastră să fie cât mai deschisă, să fie interoperabilă pentru ca orice cititor să poată cumpăra o carte de la un uh, distribuitor sau altul și să poată avea acces la biblioteca sa virtuală pe internet. Google, prin parteneriate, colaborează cu foarte multe părți interesate. Avem sute de parteneriate cu librării la nivel mondial și așteptăm cu nerăbdare să creăm o platformă deschisă pentru a consolida această relație, o platformă prin care utilizatorii pot cumpăra cărți de la vânzători diferiți și prin care pot localiza cărțile respective cu ușurință. Credem că putem colabora strâns cu editorii și cu autorii pentru a promova toate cărțile, nu doar uh, titlurile cele mai populare deoarece ne-am dat seama de un lucru și anume că orice carte din lume și are cititorii săi. 80% din cărțile tipărite pe care le avem pe Google Books sunt uh, văzute, sunt uh, citite cel puțin o dată pe lună. Poate că vă spuneți că e vorba de cărțile cele mai populare, cum rămâne cu cărțile mai vechi de domeniu public. Aici, 30% din opere sunt uh, văzute cel puțin o dată pe lună. Asta arată că dacă digitalizezi cărțile, fie prin um, furnizarea de acces la aceste cărți, fie prin um, punerea lor pe internet, crești probabilitățile ca aceste cărți să fie citite. Și s-a văzut în ultimii ani care au fost rezultatele noastre și scopul nostru este ca toate cărțile să fie disponibile pe internet. Sună absolut minunat, ca în paradis. Perfect. Am, uh, vă mulțumesc, am ascultat cu mare atenție. Urmează acum domnul Ivo Folman, vicepreședinte al unității uh, și coordonator al uh, inițiativei librărilor digitale. Yeah, thank you, Chair. Um, what I'm going to do in my presentation... Mulțumesc. În timpul prezentării mele vă voi oferi ultimele, ultimele informații în legătură cu europeana, plus valoarea acesteia, provocările în anii viitori. Îmi dau seama că Parlamentul este în ultimul stadiu de adoptare a unui raport referitor la europeană. Multe dintre chestiuni nu vă sunt noi, însă vă voi da câteva exemple concrete. Ce este europeana? Este punctul de acces la patrimoniul cultural european în mai multe limbi și îi oferă utilizatorilor uh, posibilitatea să caute în mod direct în colecțiile digitalizate ale colecțiilor europene. Nu vorbesc doar de biblioteci, ci și de muzee, arhive, inclusiv arhivele vizuale. În al doilea rând, de la bun început trebuie să spun că în Europeana conținutul este al celui care furnizează conținutul al organizațiilor care contribuie. Nu e vorba de o bază de date centralizată. Sistemul este descentralizat. Europeana a fost lansată în noiembrie 2008 ca parte a inițiativei bibliotecilor digitale. E vorba de o inițiativă a Comisiei care împreună cu statele membre și cu părțile interesate dorește să pună pe internet patrimoniul cultural al Europei. Aici e vorba și de chestiuni de păstrare a patrimoniului cultural. Acum, Europeana oferă acces direct la 7 milioane de obiecte digitalizate, cărți, hărți, fragmente audiovizuale și așa mai departe. Scopul este să ajungem la 10.000 de obiecte digitalizate până la sfârșitul lui 2010 nu este administrată de Comisie Europeană, ci de instituțiile culturale. Există un birou european în Haga și europeană reprezintă o colaborare fără precedent între instituțiile culturale din Europa. E vorba de un element unic în lume. Cu cât introducem mai mult material în sistem, cu atâta vedem uh, cât de evidente sunt sinergiile dintre materialele de la diferitele organizații și de la diferitele țări. Dacă scrieți acolo în motorul de căutare Frederic Chopin, veți primi fotografii, note muzicale, scrisori ale compozitorului, biografii, dar și concerte și înregistrări din concerte în diferite țări, în diferite instituții. Însă să ne axăm asupra cărților, despre asta este vorba în această audiere europeană oferă acces deja unei colecții incredibile de cărți mai rare sau mai puțin rare. Să ne gândim la legenda Audia. A fost un fel de bestseller în Evul Mediu. A fost scris la sfârșitul secolului al XIII-lea. A fost editată de mai multe ori după ce a fost uh, inventată uh, tiparul și vă, dacă veți introduce această legendă acolo în uh, motorul de căutare, veți găsi variantele în diferitele biblioteci, spaniolă, poloneză și mai departe și veți găsi textul în mai multe limbi, în latină, franceză, germană și olandeză. Și puteți vedea exemplarele în totalitate și le puteți descărca. E vorba de o copie de la biblioteca barbariană de stat aceasta. Gândiți-vă ce mult înseamnă acest lucru pentru cei care au uh, interesați în tehnicile timpurii de tipărit. Vedeți sinergiile cu muzeele aici. Acest fragment de manuscris vine dintr-un muzeu francez, spre exemplu. Revenind la europeană, care sunt mizele? E vorba de o mugă care se desfășoară încă în continuare, e o versiune prototip, aceasta trebuie să uh, îmbunătățim site-ul, printre altele. În 20, 2009 a avut loc un studiu care a cerut părerea utilizatorilor și am primit un feedback pozitiv. 60% dintre utilizatori erau mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest site. Totuși mai putem face lucruri în continuare. Trebuie să îmbunătățim site-ul, dimensiunea multilingvistă este foarte importantă și de asemenea trebuie să avem facilități de traducere automată. Trebuie să asigurăm un model financiar sustenabil pentru europeană, să creăm condițiile necesare ca Europeana să funcționeze. Trebuie să inițiem campanii de conștientizare. Acest lucru a fost menționat în raportul Parlamentului și nu, în ultimul rând, un conținut mai bun și mai echilibrat pentru Europeana, inclusiv uh, dimensiunea legată de dreptul de autor. 70% din conținut vine acum, 37% din conținut vine din Franța la ora actuală și avem nevoie de mai multă diversitate, însă trebuie să consolidăm politicile statelor membre în legătură cu digitalizarea și trebuie să ne asigurăm că statele membre și introduc tot uh, conținutul în europeană. Conținutul din europeană nu este selectat la nivel central, este rezultatul alegerilor statelor membre și instituțiilor culturale. Vom găsi situații foarte ciudate în europeană. Avem uh, opere precum Le Fiancé, care apare în italiană, deși o operă o vom găsi în franceză, deși este o operă italiană, dar nu o vom găsi în italiană. Aceasta este o situație ciudată și necesită organizare și unor investiții la nivelul statelor membre. Spuneam că 37% din conținut vine din Franța. Ce înseamnă acest lucru? Că tot ce este interesant pentru Franța a fost introdus acolo de organizațiile franceze? Nu neapărat. Interesant în legătură cu europeana nu este reprezentat de conținutul pe care îl găsești în legătură cu propria țară, ci chestiunile introduse de alte țări care li se par lor interesate, interesante în legătură cu propria ta țară. Spre exemplu, cea de la o bibliotecă poloneză, niște notițe de, pe 50 de pagini ale lui Bonaparte. Mai mult de 50 de pagini scrise de mână de Napoleon au fost digitalizate de această bibliotecă poloneză și poate fi accesibil acest document pe europeană. Mai mult conținut pe europeană. Ce înseamnă concret acest lucru? Bani, în primul rând. Cine plătește pentru digitalizare? Colecțiile care trebuie digitalizate sunt enorme, avem nevoie de investiții publice, dar și de PPP-uri, de bani privați. Și mai urmează și chestiunea foarte importantă a conținutului acoperit de dreptul de autor, cum să-l introducem în europeană. Colegul meu de la DG Markt va discuta despre acest lucru mai târziu. Să menționez câteva lucruri. De la început, uh, acesta a fost un lucru fundamental pentru inițiativa noastră. A introduce un astfel de conținut în europeană necesită luarea în considerare a două modele fundamentale conținutul în europeană și apoi drepturi la site-urile celor care dețin drepturile unde uh, utilizatorul își poate cumpăra conținutul. E vorba de un model deja existent în Franța cu Galica. A fost un sistem uh, pus în aplicare și în Spania, se în Enclav. Există un alt sistem, de asemenea, posibil, care suplimentează primul sistem de fapt. Bibliotecile din statele membre ar putea să obțină licențe pentru a introduce materialul pe internet și a-l face complet accesibil utilizatorilor. Ar trebui să plătească pentru asta și acest lucru trebuie să se facă cu acordul titularului dreptului. Acest lucru este relevant pentru toate materialele. Până la urmă, ambele sisteme cred că vor fi folosite în uh, Europeană. După cum spuneam, sunt uh, sisteme complementare, nu opuse. Pentru a obține un sistem de licențe pentru materialul nostru, avem nevoie de o soluție urgentă pentru operele orfane și trebuie să găsim de asemenea soluții pragmatice pentru acele opere care nu mai sunt editate, tipărite. Pentru că trebuie să evităm o gaură neagră a secolului 20 pe internet. De aceea trebuie să facem asta, în primul rând, și să evităm situația în care elevii, dar și studenții care deocamdată caută pe internet și nu găsesc uh, lucruri, e bine, cred că acele uh, conținuturi culturale sau materiale culturale nu există din cauza că ei nu le găsesc și trebuie să evităm această situație. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există acces transfrontalier, un lucru foarte important. Văd că există o situație nedezirabilă în anumite țări. Uh, resursele culturale sunt închise în silozuri naționale, ceea ce ar fi, bineînțeles, uh, letal pentru europeană, dacă asta s-ar întâmpla. Mă refer și la domeniul public, o chestiune de viitor pentru europeană. Cum ne asigurăm că materialul de domeniul public rămâne în domeniul public odată ce este digitalizat? Despre ce vorbesc, de fapt? Dacă căutăm în europeană pe Maria, regina scoțienilor, vom găsi ultima scrisoarea acestei mari regine, ultima scrisoare pe care a scris-o în 1587, cu câteva ore înainte de a fi executată la ordinul verișoarei sale regina Elisabeta. Dacă încercăm să dăm click pe această scrisoare în europeană, trebuie să ne facem un abonament la Scren. De ce este nevoie de acest abonament? pentru că organizația care a digitalizat această scrisoare, o organizație scoțiană, este titularul drepturilor în legătură cu domeniul public, tocmai pentru că a digitalizat această operă. Ceea ce ridică un punct mai general în legătură cu accesibilitatea la materialul de domeniu public. În primul rând, operele de domeniu public sunt mai puține în Europa decât în SUA. Drepturile de autor au fost armonizate în Europa și în Statele Unite ale Americii, Americii. E vorba de 70 de ani după moartea autorului. În SUA, tot ceea ce ține de perioada de dinainte de, 80, de 23 ține de domeniul public. Noi trebuie să verificăm dacă operele țin de domeniul public, chiar dacă e vorba de secolul XVIII. În uh, Marea Britanie, cea mai veche astfel de operă este din 1859. Ultima, de fapt. Dacă ne uităm la scrisoarea aceasta, apar chestiuni juridice legate de drepturile noi create de digitalizare. Așa stă situația sau nu, sunt create sau nu drepturi noi, depinde de la o țară la alta, pentru că nivelul de originalitate necesar pentru a obține dreptul de autor nu a fost armonizat la nivel european. Deci ceva digitalizat poate să fie acoperit de dreptul de autor în Regatul Unit sau nu în Franța și Germania. Însă problema este aici o chestiune de principiu. E vorba de a închide și de a nu uh, oferi accesului operelor, uh, accesul la operele de domeniu public, ceea ce are legătură și cu întrebarea ce model dorim să creăm pentru a facilita accesul la cultură pentru copiii noștri. Voi ajunge la concluziile mele acum europeană există, se va dezvolta în continuare în următorii ani, fără îndoială, și are potențialul de a deveni o unealtă foarte importantă pentru utilizatorii din Europa. O putem folosi pentru cercetare, pentru muncă, pentru plăcere. Trebuie să cooperăm cu instituțiile culturale, cu statele membre în continuare și dacă dorim să punem pe europeana opera acoperită de dreptul de autor, trebuie să punem și acele opere orfane și acele opere care nu mai sunt editate pe internet. Și aici sprijinul Parlamentului poate să fie esențial pentru a ajunge la aceste soluții. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vedem că există mai multe probleme decât uh, cele pe care le-am auzit în, primul, în prima prezentare. Uh, în Europeana ne gândim foarte mult la drepturile de autor și vă mulțumesc pentru această prezentare detaliată. Îl ascultăm acum pe domnul Jonathan Noel, președinte al Nielsen Book. Aveți uh, cuvântul, domnule, și veți vorbi despre uh, consumul de cărți. Good afternoon, Chair. Uh... Bună ziua, mă numesc Jonathan Noel, vorbesc pentru în numele companiei Nielsen. Mi s-a cerut să vorbesc astăzi despre niște informații legate de cererea consumatorilor pentru cărți uh, digitale. În primul rând vreau să mă prezint pe mine și compania mea și să explic de ce suntem aici. Vreau să vă arăt care este imaginea macro în ce privește consumul. putea să vorbesc despre piața uh, cărților uh, tipărite și digitale, uh, câteva proiecții de viitor și, de asemenea, câteva recomandări pentru legiuitori. Ce ar trebui să facă, ce nu ar trebui să facă. Nissan este cea mai mare companie de cercetare din lume, cu sediul în Regatul Unit și eu mă ocup de active. Lucrez din 1991 în domeniul cărților și editurilor. Compania pentru care lucrez a fost înființată în 1858, deci suntem destul de credibili în sectorul nostru. Avem de asemenea reguli pentru ISBN, um, oferim uh, surse pentru um, descoperire de resurse, uh, de asemenea ne ocupăm de comerțul uh, online și de asemenea de trasarea și cercetarea vânzărilor în mai multe țări din lume. Sursele mele sunt Nielsen Data, și de asemenea datele uh, provenite de la uh, alte organisme uh, precum uh, Anderson Analysis, TNS, GFK, ONS și de asemenea uh, informații adunate din uh, sectorul re- retailiștilor. Să vedem întâi care este imaginea uh, privind consumul. În lumea vestică, consumatorii se obișnuiesc cu noua realitate. În 2008-2009, consumatorii făceau față unei economii slăbite, uh, prețuri alimentare foarte mari, uh, prețurile combustibilor creșteau, uh, piețele financiare s-au prăbușit și acest lucru a dus la pierderea de locuri de muncă, la o mare incertitudine pentru consumatori și apoi la teamă și, foarte important, schimbări foarte importante în uh, comportamentul uh, consumatorilor în ceea ce privește cheltuielile. Uh, PIB-ul a scăzut foarte mult și se pare că și reducerile în cheltuielile consumatorilor se încheie acum, dar cred că pot să spun acum că cumpătarea este noua mantră în lumea consumatorilor. Piața se mișcă foarte, foarte încet pentru că s-au pierdut multe locuri de muncă cu cât economisesc mai mult consumatorii, cu atât au mai puțin de cheltuit și de aceea această schimbare în ceea ce privește cheltuielile se menține. Prețurile sunt constante și scad în termen marginal și sigur consumatorul îmbătrânește. Așadar, cum va fi să trăim într-o lume care e îmbătrânită? Culturile noastre pentru ultimii, în ultimii 50 de ani au fost bazate pe interesele oamenilor tineri. Iar pe viitor, cred că se vor baza pe Um, așadar, trăim într-o lume care îmbătrânește și trebuie să luăm în considerare acest uh, fapt. Privind uh, statisticile noastre cu privire la cărțile tipărite, am văzut în uh, uh, o scădere a volumului vânzărilor și în uh, Statele Unite și în uh, Uniunea Europeană. În uh, uh Italia și Irlanda rezultatele au fost cele mai bune. Așadar, cred că privind zona Asia-Pacific-Europa, Statele Unite, vânzările cărților tipărite sunt constante sau uh, scad foarte, foarte încet. Cărțile însă se descurcă mai bine decât restul uh, produselor din sectorul divertismentului, mai ales muzica și DVD-urile, filmele. Dar aceste cifre sunt cifrele de top și ele pot să fie înșelătoare. Uh, presiunile scad prețurile, um, sunt reduceri undeva pe la 24% acum în uh, Regatul Unit, uh, care uh, se ridică undeva la 0,5 miliarde de lire pe an. S-au văzut niște modificări, și anume, bestsellerurile nu, sunt mai, nu mai sunt vândute în librărie specializate, ci mai degrabă de retailiști și în supermarketuri, iar numele cărțile mai puțin cunoscute, de asemenea, sunt vândute pe internet, și uh, există niște presiuni asupra uh, editorilor și a magazinelor specializate în vânzarea de cărți. Există niște tendințe pe piața americană uh, și uh, este, am, am dreptul să vă arăt aceste date. În orice caz, reducerea uh, pe care o vedeți în partea stângă, cu uh, reducerea numărului de uh, cărți vândute, uh, Uh, este foarte clară și, în același timp, există o creștere a numărului de cărți vândute pe internet. Vedeți 6,1% uh, în cărți vândute pe internet între 2006-2009. Anumite reduceri au fost anticipate în anumite zone ale cărților tipărite și ele, această tendință are loc deja de ceva timp. Dacă discutăm cu uh, edituri uh, cunoscute, acestea, de fapt, în momentul de față, își câștigă majoritatea veniturilor din uh, serviciile uh, digitale, pe când în trecut uh, acestea erau derivate din vânzările de cărți. Atrasele, um, ghidurile de călătorie, um, hărțile și uh, operele de referință au descrescut, de asemenea au scăzut uh, ca număr de vânzări, dar uh, acest lucru nu a fost neapărat sub impactul cărților uh, electronice sau altor resurse de internet. Iar uh, cheltuielile consumatorilor au fost oarecum constante din 2007. Care este impactul uh, cărților digitale și cărților electronice asupra vânzărilor? Cu tristețe vă spun că nu prea există date fiabile în ceea ce privește această uh, piață. Așadar, am să mă bazez pe cele uh, Uh, pe care le spun uh, persoanele din domeniu. Uh, vânzările în, în Statele Unite sunt um, pe baza unor acorduri între editori. Și aceștia spun că undeva, se ridică undeva la 3%, în Regatul Unit pe la 1%. În Germania, în prima jumătate a lui 2009, vânzările au fost undeva la 65 de mii, cu un preț de 10 euro pe bucată. Așadar, am uh, privit către piața Statelor Unite, pentru că este cea mai mare piață de cărți electronice, pentru a vedea, pentru a obține niște date care să ne ofere posibilitatea să vedem cum se schimbă uh, comportamentul consumatorilor. Am revizuit datele din 2004 până în 2009 pentru a vedea dacă există categorii de cărți care uh, au fost uh, uh înlocuite de cărți electronice. Există două categorii care sunt cel mai ușor transferabile către dispozitive de tip e-reader, și anume ficțiunea narrativă și clasici, care nu se mai editează. În cazul clasicilor, operelor clasice, mulți uh, vânzători de uh, dispozitive e-reader uh, oferă, de fapt, la vânzare uh, opere clasice pe, pe dispozitiv. În ambele cazuri, ficțiunea și operele clasice uh, au crescut ca vânzare din 2004 în 2009, într-o perioadă în care uh, piața cărții din uh, Statele Unite a fost constantă sau a scăzut. Așadar, uh, cărțile electronice nu au uh, înlocuit uh, cărțile tipărite, ci au făcut, de fapt, să crească uh, vânzările pe piața cărții. Care este perspectiva de viitor? În momentul de față este foarte dificil să prezicem modul în care va evolua uh, vânzarea, volumul vânzărilor de cărți electronice. Așadar, am să exprim mai degrabă niște opinii. Creșterea va fi foarte, foarte înceată, uh, nu va fi constantă și uh, va avea niște puncte de reper cheie. În următorul, în următorul an, aceste puncte de reper vor uh, ține de uh, mari uh, giganți tehnolo- în tehnologie, Google, Apple și, și Amazon. Noi, ca și consumatori, vom tinde să consumăm cărțile noastre într-o lume hibridă, adică să citim și cărți tipărite și digitalizate. Majoritatea um, dispozitivelor de tip e-reader vor fi cumpărate de persoanele de, din generația mea, așadar persoane mai degrabă mai în vârstă. Consumatorii vor solicita de asemenea prețuri mai scăzute pentru cărți electronice um, și chiar uh, se vor aștepta ca acestea să fie gratuite dacă ei cumpără versiunea tipărită. Uh, retailiștii care se specializează vor uh, rămâne pe piață doar dacă oferă toate tipurile de carte, adică inclusiv cele electronice și cele digitale. Uh, editorii vor fi în centrul acestui proces de schimbare și vor profita de creșterea digitală pentru a defini niște produse hibrid, și anume produse multimedia, pentru a se asigura că aceste tipuri de cărți vor fi în continuare atractive pentru consumatorii tineri. Uh, bibliotecile, de asemenea, nu trebuie să uh, încerce să ofere toate cărțile electronice fără taxă, altfel fel acest uh, microclimat ar putea să sufere o implozie și autorii ar putea să câștige mai mult pentru că uh, disponibilitatea mai mare a cărților tinde să crească și vânzările. Și câteva observații critice, doamnă președinte. Cred că evoluția uh, de la tipărit la digital va fi foarte înceată. Nu, va exista, nu vor exista momente de tip uh, iPod, uh, momente de uh, puncte culminante. Mai degrabă va fi o mișcare um, înceată constantă. Eu prezint că până undeva prin 2020, mai mult de jumătate din toate cărțile vândute în Europa și în, în Statele Unite vor fi în continuare în formă tipărită. câte persoane trebuie să migreze uh, către cărți electronice pentru ca acest lucru să uh, aibă uh, impact asupra pieței. Câte, dacă o persoană uh, deține un e-reader, care, uh, care ar fi proporția în care uh, ar trece către cărțile uh, electronice? Conform TNS, doar 2,5% din uh, populația Regatului Unit cumpără 17,4% din cărțile vândute în, regatul, uh, în, în Statele Unite. Deci, uh, în același timp, 9 milioane de oameni cumpără aproximativ 18%. Dacă vinzi 500 de mii de dispozitive e-reader în Regatul Unit, uh, ai acoperi 80% din populația care cumpără cărți a Regatului Unit. Și dacă vrei să ajungi la 50% din toate genurile relevante, să le transformi în digitale, 12 milioane de oameni var, ar trebui să utilizeze cărți electronice. Așadar, toată populația uh, cititoare din uh, Uh, Regatul uh, Unit. Există uh, în același timp milioane de iPhone-uri și iPod-uri în Regatul Unit. Așadar, 10 milioane de iPod-uri, de exemplu. În final, câteva recomandări pentru legiuitori. Cred că este important să um, monitorizăm punctele de referință. Trebuie de asemenea protejate drepturile de autor și și mai important este să eliminăm și să legiferăm împotriva pirateriei. Dar trebuie să fim foarte precauți, să nu impunem niște schimbări legislative care să uh, ducă la un dezechilibru și să aibă un impact negativ asupra nivelului uh, cheltuielilor uh, pentru cărți tipărite și cărți electronice în timp ce ne facem tranziția către această lume hibridă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Avem acum am încheiat prima parte a audierii noastre și am să încep dezbaterea. Dau cuvântul, în primul rând, domnului Berlinger. <coughs> Voglio soltanto... Mulțumesc. Aș vrea să adresez trei întrebări, dacă e posibil două întrebări pentru reprezentantul Google și o întrebare pentru domnul de la Comisia Europeană care ne-a prezentat proiectul european. Domnule Mora, am următoarele întrebări pentru dumneavoastră. Credeți că va fi posibil o diseminare extinsă? Când mă refer la extinsă, mă gândesc la milioane de persoane care să aibă acces, deoarece vorbim de internet. Am în minte un acces cu costuri foarte reduse și cu avantaje de diferite forme. Acces care să fie, bineînțeles, legal. Există mari, un mare jurist italian, Cezare Beccaria, unul dintre primii juriști care s-au opus pedepsei capitale ne-a demonstrat că nu trebuia să creștem pedepsele, trebuia să aplicăm sancțiunile corect pentru a reduce infracțiunile. Credeți că dacă vom înlesni accesul la cunoaștere pentru milioane de persoane, vom uh, face o adevărată revoluție socială. Credeți că acest uh, acces, această revoluție s-ar face doar prin uh, oferirea accesului la o cantitate infinită de opere, ceea ce mie mi se pare absolut extraordinar. acest uh, proiect ar putea să fie foarte diferit de o bibliotecă adevărată, o bibliotecă care nu doar îți oferă cărți, îți oferă să cărți de calitate. Deci trebuie garantate acele servicii care îmbunătățesc calitatea ofertei și a informațiilor, servicii care în același timp promovează celelalte aspecte legate de consumul de cunoaștere. Deci credeți că va fi suficient pentru utilizatori? Acum mă voi referi la europeana. Eu am trăit între manuscrise, între arhive ale împăratului Justinian. Iar pasiunea mea este să găsesc o scrisoare și să reconstitui uh, o doctrină științifică în urma analizei făcute asupra acestor arhive. Eu îl admir însă foarte mult și pe Gutenberg. Deoarece dacă noi am fi folosiți în continuare doar manuscrise. Coduri. Gândiți-vă cum am fi evaluat? Gutenberg este un mare inovator, e un adevărat simbol. Rețeaua internet uh, din ziua de astăzi este Gutenbergul actual. Și trebuie să ne dăm seama că această întrebare, practic, doar publicul poate răspunde. Trebuie să subliniem importanța publică a accesului la bunurile culturale. Acest acces reprezintă o funcțiune publică. Însă, în același timp, se justifică administrarea publică și putem evita Uh, capitalul privat sau nu? Mă întreb, putem oare evita capitalul privat? Credeți că am putea contribui din partea autorităților publice pentru a crește calitatea acestor materiale? Acest război între SUA și UE, acest război între giganți, practic se reduce la un lucru. SUA reușește să atingă milioane și milioane de persoane, în timp ce Uniunea Europeană a rămas oarecum în urmă. Deci răspunsul e clar. Mulțumesc. Mai am trei persoane care doresc să ia cuvântul și vă rog să încercați să fiți cât de cât succinți ca să putem să continuăm cu audierea noastră. Domnul Engström. Mulțumesc. Am o întrebare foarte rapidă uh, către domnul Nils, de la Nielsen. Ați spus că bibliotecile nu trebuie să uh, înlocuiască um, vânzările. Um, nu acesta este oare scopul bibliotecilor? Nu. Ok. Mrs. Wickstrom. Doamna Wikström. Oh. Tack för ordet. Jag har haft förmånen att resa till Alexandria. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut ocazia să uh, merg la Alexandria și am vizitat noua librărie, noua bibliotecă de acolo. Trebuie să vă spun că biblioteca aceasta are niște principii neobișnuite în alcătuirea colecțiilor. Cred că există niște paralele cu proiectul european pentru că aici putem să, am putut să observ că în Europeană există multe conținuturi care vin doar din câteva state membre, în timp ce există state membre care nu sunt implicate absolut deloc și cred că este un mare păcat. Cred că este foarte important să subliniem diversitatea culturilor. Să Uh, cuprindem în acest proiect uh, diversitatea uh, culturilor și limbilor europene. Așadar, eu aș dori să știu cum putem cum, se poate alcătui această colecție într-o manieră care să reprezinte toate cele 27 de state membre. Aceasta este întrebarea pentru domnul Volman. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări, una pentru domnul de la Mora, de la Google, ați vorbit despre parteneriate, parteneriatele dintre Google și multe biblioteci din Europa. Întrebarea mea este cât de exclusive sunt aceste parteneriate? Dacă există un parteneriat atunci operele digitalizate de Google uh, sunt uh, pierdute pentru europeană sau ar putea să fie să apară și în proiectul europeană? Pentru noi, în Comisia de Cult, uh, acest lucru este foarte important. A doua întrebare pentru domnul Volman și parțial pentru domnul de la Mora. Ați prezentat foarte detaliat chestiunea digitalizării cărților, a manuscriselor, și faptul că apare astfel un nou drept de autor pentru operele digitalizate. Întrebarea este dacă aveți o propunere pentru a rezolva această problemă, pentru că noi în uh, proiectul european, ne vom întâlni cu această situație, că atunci când se digitalizează o operă apare un nou drept de autor și întrebarea către Google, cum uh, abordați dumneavoastră această problemă? Când digitalizați opere, apare în momentul respectiv, din punctul dumneavoastră de vedere, o, un drept de autor care ar fi deținut de către Google? Mulțumesc, domnul, domnul Boris. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul care a prezentat Europeana. Dumneavoastră ați spus că există un, în curs un proces de digitalizare foarte dinamic și că uh, în acest proces, uh, anumite țări sunt uh, mult mai implicate, altele mai puțin implicate. În Uniunea Europeană, modificarea definiției uh, operelor orfane nu credeți că ar trebui să se facă din perspectiva cantității mai mari de cărți care ar putea astfel fi digitalizate pentru europeană? Asta e prima mea întrebare. Cea de-a doua întrebare pentru reprezentantul companiei Nielsen. Dumneavoastră tocmai ați spus că astăzi jumătate din populația de cititori cumpără jumătate din cantitatea de cărți vândute. Credeți că proiecte precum Europeana sau Google Books, care digitalizează cărțile și le pun la dispoziție la dispoziția publicului, credeți că au ceva în comun? Întrebarea este, digitalizarea este un instrument de promovare a cărților? Deoarece se pare că revoluția digitalizării cărților uh, ar trebui să ducă la o scădere a cărților tipărite și vândute. Nu găsim oare un punct comun? Digitalizarea nu este oare cumva o pârghie care crește uh, vânzarea de cărți, vânzările de cărți. Vă rog să răspundeți cât mai succint, domnule de la Mora. Ca să-i răspund domnului Berlinger. Yes, uh, we strongly believe... În ceea ce privește accesul. Credem, într-adevăr, că e important să avem un acces cât mai extins, uh, cu un cost cât mai redus, adică gratuit. Deci orice utilizator poate merge pe Google și poate descărca conținutul integral al unei uh, cărți de domeniu public. Chiar și persoanele cu handicap de vedere, nevăzătorii pot uh, converti textul respectiv în braille. În ceea ce privește cealaltă întrebare, dacă inițiativă înlocuiește bibliotecile sau un acces uh, de calitate. Noi credem că digitalizarea este un element complementar pentru biblioteci și pentru munca uh, desfășurată în mediul academic. Cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au acces la o bibliotecă, fie din cauza distanței, fie din cauza faptului că sunt săraci. Deci acești, acești oameni au acces prin internet, internet la aceste informații, la aceste cărți. În Referitor la întrebarea doamnei Camembert și bibliotecile cu care avem parteneriate. Aceste cărți, bineînțeles, uh, vor putea fi uh, digitalizate și folosite și pe europeană, nu doar pe Google. Avem, de exemplu, un parteneriat cu Ministerul de Cultură din Italia. Biblioteca din Florența face parte din proiectul Europeana. Noi avem un parteneriat cu ei și așteptăm, bineînțeles, cu nerăbdare ca operele respective să apară atât pe Google cât și pe Europeana. Ideea este ca această ofertă să fie cât mai amplă. În ceea ce privește acum dreptul de autor, noi îl respectăm indiferent de țara în care ne desfășurăm activitatea. Când o carte este de domeniu public, credem că în virtutea acestui fapt, cartea trebuie să fie accesibilă. Deci cu condiția ca um, opera respectivă să fie de domeniu public în țara utilizatorului. Orice fișier digitalizat este oferit înapoi bibliotecilor pentru ca și acestea să-l poată pune la dispoziția utilizatorilor. Îi puteți răspunde și domnului Boris de la Asociația Librarilor? cred că întrebarea era adresată domnului Volman. Domnule Volman, vă rog. Mulțumesc. Patru întrebări mi-au fost adresate. În primul rând, dacă e nevoie de o inițiativă publică și de cum ar trebui să se desfășoare digitalizarea publică. Există un conținut atât de mare care trebuie digitalizat încât e imposibil să o faci de unul singur ca sector public. E important și e nevoie de implicarea sectorului privat. Important e să știm ce fel de limitări vrem să impunem, ce exclusivitate va exista sau nu. Asta e partea interesantă care trebuie analizată. Ca să răspund doamnei Wickstrom, cum ne putem asigura că toate statele membre se vor implica? Ce vedem noi la Europeana este practic um, vârful icebergului. Odată cu trecerea timpului, din ce în ce mai multe țări se vor implica. E drept că unele vor fi întotdeauna mai active decât altele. Un concept uh, interesant pe care îl discutăm la grupul de lucru de la Consiliu privind Europeana este ideea de a avea o foaie de parcurs prin care să vedem ce lacune există în diferitele state membre și să vedem uh, ce direcție e nevoie de eforturi suplimentare. Ați pus o întrebare în legătură cu noile drepturi de autor care apar, dacă e vreo soluție. Cred că în momentul de față suntem în aceeași situație în care eram acum 5 ani uh, privind uh, operele orfane. Nu aveam o soluție clară, au trecut însă 5 ani și a venit momentul să acționăm. În ceea ce privește această problemă, tocmai am identificat-o, problema apariției drepturilor de autor odată cu digitalizarea anumitor opere. Cred că peste 3, 4, 5 ani va veni momentul când vom putea acționa pentru a soluționa problema. Acum, în ceea ce privește operele orfane, cum putem avea o definiție clară acestora pentru a le putea utiliza pe o scară cât mai largă? Pe de o parte, vrem ca acestea să fie utilizate, deoarece nu e acceptabil ca acestea să nu producă nimic pentru nimeni, nici pentru autor, nici pentru, nici pentru societate. În același timp să vedem care este interesul uh, celor care dețin drepturile. Trebuie de asemenea găsite soluții pentru situația în care uh, titularul drepturilor ar putea uh, apăra, ar putea interveni. Ideea este să ne asigurăm că și în cazul uh, operelor orfane, interesul uh, celor care dețin titlul, uh, dreptul de proprietate este respectat. Întrebarea pusă, dacă digitalizarea creează resurse noi. Da, într-adevăr, e o șansă nemaipomenită pentru utilizatori, e vorba de o mai mare disponibilitate pentru cetățeni, pentru consumatori și E drept că trebuie să protejăm uh, modelele de afaceri existente pe măsură ce ne îndreptăm către ceva nou, către ceva hibrid. Răspunsul pe care l-am pentru doamna Engstrom este că nu, deoarece bibliotecile nu au cum, practic, să profite prea mult de pe urma operelor care sunt mai puțin populare. Avem un model de afaceri care e în continuă modificare. Și trebu- nu trebuie să punem boi căruța înaintea boilor, trebuie să lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, intervențiile din prima rundă. Trecem acum în, la cea de-a doua rundă. Este vorba de uh, impactul despre efectele proiectelor de digitalizare. E vorba de aspecte economice, culturale și juridice. În primul rând, îl rog pe domnul Bruno Galindo un scriitor spaniol să ne vorbească. Aveți cuvântul, domnule. Bună tarde, señoras y señores. <clears throat> Mi nombre es Bruno. Bună ziua, mă numesc Bruno Galindo și mă ocup cu scrisul. Sunt scriitor. Ca să câștig viața, scriu uh, articole în presă, scenarii de televiziune, texte publicitare, discursuri pe care le citesc uh, șefii întreprinderilor, texte de catalog, traduceri sau chiar cântece scriu lucruri pe care cineva dorește să le comunice sau pe care eu doresc să le comunic. Pentru a satisface vocația și pentru a trăi, pentru a câștiga bani, de asemenea, lucrez în domeniul numit literatură în ultimii 300 de ani. Nuvele, romane, povestiri, poezie. Deci scriu lucruri pe care vreau să le comunic și mă voi referi la acest uh, domeniu, la literatura contemporană, deci nu, vă, nu mă voi referi nici la operele orfane, nici la operele academice. Eu sunt printre acei scritori pentru care noile tehnologii sunt un element pozitiv. Eu încerc să profit de pe urma lor uh, din punct de vedere practic. Înțeleg că noul meu roman, digitalizat, va cântări cât o amibă și pentru mine nu e o problemă. Știu că următoarea mea carte va fi reprezentată de o icoană, de un, o imagine, uh, de dimensiunea unghei de la degetul meu mic. Va apărea pe un ecran, va fi uh, iluminat, după care un utilizator sau un cititor își va descărca acest uh, roman pe calculatorul său și va contribui sau nu la veniturile mele. Ca membru al uh, lumii literale și editoriale, văd că mulți colegi sunt pesimiști, văzând că hârtia este înlocuită de ecran. Eu unul nu sunt pesimist. Cred că suntem în fața unei aventuri istorice și îmi pare rău doar că industria tehnologică și comercială, în loc de industria editorială, a fost cea care a venit cu aceste invenții numite Kindle sau iPad. Scriitorii, indiferent de generația din care facem parte, deci noi trebuie să înțelegem că hârtia a fost o paranteză istorică între epoca orală și cea digitală un număr neprevăzut de noi cititori, mulți dintre ei tineri care în momentul de față nu au o legătură cu lumea culturală, vor intra în această lume a lecturii și a cunoașterii cu ajutorul unor formate și dispozitive digitale. Pentru mine acest lucru este un motiv suficient pentru a saluta digitalizarea cărților ca și a celorlalte conținuturi culturale. Cu toții cunosc cazul acelui muzician care, văzând că beneficiile aduse de vânzările de CD-uri au scăzut, trebuie să lucreze din ce în ce mai mult uh, în direct pe scenă. Eu cred că în momentul de față scriitorul, deci mă refer la autorii de literatură, trebuie să-și revizească modelul de afaceri și să se inspire din această experiență a muzicianului din care poate învăța câte ceva. Prin difuziunea digitală necontrolată, și eu cred că va fi gros să controlăm așa ceva, literatura trece printr-un proces asemănător prin care dispar, practic, intermediarii. Dat fiind uh, titlul audierii noastre, aș vrea acum să mă refer punct cu punct la consecințele economice, culturale și juridice pe care, din punctul meu de vedere și al multor scriitori europeni și internaționali, le poate avea digitalizarea în uh, domeniul uh, editorial sau literar consecințele economice. Cred că toți cei eh, implicați în eh, industria clasică a editurilor știu clar că vom eh, pierde din beneficiile pe care le avem. Utilizatorii vor găsi căi de a consuma fără să plătească, așa cum s-a întâmplat și în domeniul muzicii, domeniul cinematografic sau în ceea ce privește presa editurile cu greu se vor transforma în agenți ai autorilor pentru a face față acestor pierderi, așa cum s-a întâmplat și în domeniul muzical. De aceea va fi vital să îi educăm pe consumatori în legătură cu efectele pirateriei, deși astfel de campanii pot avea rezultate frustrante – și, uh, bineînțeles, nu va trebui să ajungem la pedepse exagerate pentru a da un exemplu așa cum s-a făcut, uh, din păcate, în cazul celor care descărcau muzică ilegal. Librăriile mari, mici și mijlocii își vor pierde treptat din piață. Editurile își vor reduce personalul și și uh, vor uh, avea nevoie de timp pentru a-și reduce cheltuielile industriale, deoarece în continuare vor trebui să tipărească. Dumneavoastră aveți uh, oricum informații clare cu cifrele în joc. Eu cred că aceste întreprinderi vor ajunge să găsească un nou adversar, un nou inamic adus de internet și anume autoeditarea profesională sau uh, amatoare. Va fi o opțiune practic gratuită, cu multe posibilități, folosită adecvat de către cei care știu să controleze rețelele sociale. În ceea ce îi privește pe autori, această aventură digitală a priori este avantajoasă, deoarece restabilește modelul de distribuție a vânzărilor și a distribuției, de distribuirea beneficiilor. Acest nou model, prin care se vând uh, formaturi digitale în mod direct, poate fi pozitiv pentru sector. Însă, în același timp, anumite privilegii se vor pierde. Mari autori vor vinde cel mai mult, însă în același timp vor pierde cel mai mult din cauza pirateriei. Autorii modești, mai agili și obișnuiți cu contactul direct cu publicul vor putea um, face uz de aceste noi instrumente cu rezultate bune. În viitorul apropiat, autorii vor trebui să știe cum să folosească rețelele sociale pentru a menține contactul cu publicul larg și pentru a cunoaște cerințele publicului. Mă voi referi acum la consecințele culturale. Cu siguranță vom avea cu toții de câștigat. Patrimoniul literar și editorial extraordinar, vechi și contemporan pe care îl avem, va putea fi consultat de toți cetățenii europeni și de toți cetățenii la nivel internațional. Accesibilitatea cărților uh, pentru accesul la cărți pentru toți cei care sunt conectați va fi un vis al omenirii care va deveni realitate. Astfel vom uh, înlătura fundamentalismul și vom scoate la lumină comportamentele unor regimuri care cenzurează vom fi educați pentru democrație și pentru pace. Va fi uh, o victorie a internetului și a omenirii. După cum am spus, scritorul va trebui să se familiarizeze cu noile tehnologii. Își va putea disemina opera direct pe internet, punând textele, fără să aibă o editură de hârtie sau uh, de internet. Nici măcar nu va trebui să facă um, apel la Google. În mod paradoxal, această strategie digitală va duce la o implicare mai mare a scritorului, la nivel oral, dar și în ceea ce privește prezența sa fizică. Vreau să spun că în același timp scritorul se va digitaliza, dar va avea și o prezență fizică mai clară. Publicul va merge să vadă un scritor așa cum vede un actor, un muzician, un dansator. Și asta se întâmplă deja zi de zi în anumite domenii din literatură, cum ar fi în uh, domeniul poeziei. Foarte multe cărți de poezie nu sunt scrise pentru a fi tipărite, ci pentru a fi reprezentate în sesiuni publice de lectură sau în cadrul unor spectacole. Mulți poeți trăiesc, uh, uh, cite, mă scuzați, câștigă bani ca interpreți și câștigă mult mai mult așa decât vânzând cărți. Și pe internet uh, acest fenomen este documentat, este um, un uh, nou, uh, este o nouă formă experimentală de multimedia. Eu unul am publicat șapte cărți la edituri independente, multinaționale sau pe propria pagină de internet. Și toate aceste cărți mi-au fost material, au, toate aceste cărți le-am folosit ca material pentru conferințe, seminare, ateliere, concerte, atât în Spania cât și în străinătate. Și de foarte multe ori aceste apariții în public mi-au adus un câștig mult mai mare decât uh, câștigul din vânzări. După părerea mea, vom vedea din ce în ce mai mult scriitorii în direct Uh, pe scenă. Vedem deja apariția ale scritorilor cu muzicieni, cu artiști video, cu cineaști, cu oameni de știință, cu artiști plastici. Deci de fiecare dată scritorii apar cu altcineva. Avem din ce în ce mai multe festivale, concursuri, colocvii și tot felul de evenimente axate pe literatură și uh, pe text. Toate acestea se regăsesc acum pe internet, iar literatura va deveni mult mai populară decât uh, în prezent. După părerea mea, se va citi mai mult sau consumul de literatură cel puțin va spori. Există discipline cum ar fi storytelling sau spoken word în um, domeniul publicității sau al politicii. Deci uh, aceste elemente sunt uh, principalii aliați pe care iau scritorii pentru creația literară. Și ne familiarizăm din ce în ce mai mult cu un concept pe care îl cunoaștem unii dintre noi și pe care eu îl numesc perfoliteratură. Eu cred totuși că mm, scăderea veniturilor editurilor va duce la scăderea traducerilor. Un punct negativ. Deci toți vom avea posibilitatea de a accede la creația literară mondială, însă vom avea din ce în ce mai puține posibilități de a citi aceste opere în alte limbi decât uh, limbile în care au fost scrise. Consecințele juridice acum. E teritoriul cel mai îndoielnic, um, care miza este foarte mare. Autoritățile europene, după părerea mea, ar trebui să facă această muncă de digitalizare și nu întreprinderile. Autoritățile ar trebui să pună la dispoziția cetățenilor această moștenire. Astfel, strategiile mercantiliste pe care le are firma Google ar putea fi evitate, deoarece Google nu are cum să fie un bibliotecar universal. Nimeni nu ne garantează că de azi pe mâine Google nu va avea un comportament de cenzură sau prozelitist asupra unor uh, autori, opere, ideologii sau țări. Nimeni nu ne garantează că Google ar putea deveni o afacere direct profitabilă, Google ar lua bani pentru acest acces. Ca întreprindere ar avea dreptul de plin să facă acest lucru, însă asta ar însemna totuși să schimbe viziunea actuală, viziune prezentată în prezent ca fiind umanistă și uh, filantropă. Cu toții știm că în noua ordine geostrategică Europa și-a pierdut poziția istorică față de noile puteri emergente care au o capacitate productivă, un potențial tehnologic, o anumită demografie și uh, sunt mai tinere din punct de vedere istoric. Mă întreb ce poate apăra Europa, ce poate oferi Europa lumii. Nu cred că avem cea mai bună structură de întreprinderi. Nu suntem centrul economic mondial și probabil că nu suntem nici cel mai bun laborator de cercetare și dezvoltare. Noi nu suntem lumea nouă, însă în Europa avem cultură și cunoaștere. După părerea mea, asta trebuie noi să încurajăm, să ocrotim, să administrăm și să promovăm în cadrul noilor tehnologii și uh, la nivel internațional. Mă întreb dacă putem face asta lăsând o firmă din Statele Unite la Americii care deține monopolul? După părerea mea, nu. Trebuie să facem un scanner să vedem care este situația noastră. În încheiere, cred că ar trebui să facem eforturi pentru a-i educa din ce în ce mai mult pe cetățeni în ceea ce privește noile tehnologii, deoarece o mare parte a populației nu ține pasul cu aceste modificări rapide. În multe sectoare există neîncredere față de internet și asta din cauza că nu li s-a explicat suficient uh, cetățenilor această tranziție de la hârtie către ecran, despre care discutăm astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am aici pe lista următorul expert, Alban Serizie, sper că pronunț bine numele, de la uh, firma Galimar. Doamnelor și domnilor, mulțumesc Comisiei Juri și Comisiei Cult că mi-a oferit posibilitatea de a evoca astăzi mizele digitalizării și cadrul legislativ. În ceea ce privește editura Galimar, doresc să spun că mă ocup acolo de digitalizare, sunt membru al Comisiei pe Digitalizare și reprezint Federația Editorilor Europeni în acest sens. Am avut onoarea să fac parte din Comisia Martesie în legătură cu digitalizarea patrimoniului scris, reunită la cererea Ministrului francez al Culturii la sfârșitul 2009. Vom avea 100 de ani de existență ca Galimar anul viitor. În catalogul nostru avem 3.000 de titluri, 50.000 de cărți publicate, tot atâta contracte semnate, dar și milioane de scrisori adresate autorilor binevoitori sau recalcitranți. Multe pagini revăzute împreună cu autorii, foarte multe CD-uri, traduceri, vândută pe toate continentele, în toate limbile. În ceea ce privește astfel de activitate care a contribuit la distribuirea marilor autori europeni, care sunt uh, universali, Gide, Malraux, Camus, Jean-Paul Sartre, cum să ne imaginăm așadar că putem rămâne insensibili la digitalizarea operelor noastre, atâta timp cât digitalizarea le face vizibile și accesibile pe net. De fapt, editorii sunt vizați de digitalizarea catalogului lor. E vorba aici de o posibilitate extraordinară din mai multe puncte de vedere. Pe de-o parte, trebuie să continuăm să fructificăm capitalul investit și în uh, schimbul acestuia au primit din partea autorului dreptul de a-i exploata cu exclusivitate patrimoniul literar. Pe de altă parte, trebuie să garantăm autorului respectiv o exploatare permanentă și urmărită îndeaproape a operei sale, atâta timp cât contractul stipulează acest lucru și include aceste obligații. În fine, trebuie să-i permitem cititorului de azi să aibă acces facil la patrimoniul scris, fără a adopta, fără a pune pe față masca unei um, false gratuități, caracter gratuit. Aici sunt implicați editorul și cititorul și autorul. E vorba de trei elemente solidare care asigură profunditatea și bogăția ofertei editoriale. E vorba de ambiție, de putere, de legitimitate. Nici o bibliotecă, oricât de puternică, publică sau privată, nu poate justifica spargerea acestui echilibru, din punctul nostru de vedere, echilibrul acestei triade. Galimar a inițiat uh, digitalizarea 20.000 de titluri pentru a putea exploata aceste opere. Trebuie să ne înțelegem cu autorii în legătură cu condițiile remunerărilor, autor cu autor, operă cu operă. Această muncă este lungă și delicată, mai lungă și delicată decât digitalizarea propriu-zisă putem să ajungem la edificarea unui mare catalog digitalizat. Suntem conștienți de acest lucru și astăzi, în contextul nostru profesional în Franța ca și în Germania, cred, ne gândim la posibilitatea în care, cel puțin pentru operele care nu mai sunt editate, putem crea o soluție de gestionare colectivă în cadrul care editorii vor avea posibilitatea de a-și aduce aportul în mod voluntar în ceea ce privește administrarea drepturilor lor de autor ceea ce ne-ar permite să îmbogățim conținutul indexat de europeană. În ceea ce privește operele orfane, ne gândim la nivel european la diferite soluții și soluții naționale bazate pe principiul cercetării detaliate în statul de publicare. Spre exemplu, în Franța punem în aplicare împreună cu puterile publice un sistem de gestionare colectivă obligatoriu gestionarea operelor orfane în sectorul cărților. E vorba de un proiect care a fost acceptat în unanimitate de actorii interesați. În plus, proiectul european Arrow va facilita procesul de cercetare diligentă, bazându-se pe baze de date bibliografice din fiecare țară. Pe această bază, punerea în aplicare a principiului de recunoaștere reciprocă a diferitelor sisteme este absolut necesară din punctul nostru de vedere la nivel comunitar. Aici vorbim și de autoritatea și competența editorului, crearea fișierelor, promovarea, protecția lor, impunerea de tarife, diseminarea lor, toate aceste aspecte țin de interes și de inițiativă. Pe de o parte e vorba de obligațiile contractuale ale editorului, pe de altă parte e vorba de modelul economic pe baza căruia acesta își bazează activitatea. E vorba, pe de-o parte, de o responsabilitate și de o oportunitate de a se implica. respecte Amenințarea ar fi să nu se respecte această libertate contractuală care nu cunoaște limite teritoriale. Amenințarea ar fi ca o parte terță să-și asume pentru editor și în pofida voinței lui exploatarea directă a acestui fond, definind în mod liber toate mijloacele tehnice, tarifare și de promovare. Ultima etapă a acestei a acestui proces E vorba de piratarea, de piratarea fondurilor editoriale și vedem ce eforturi se depun la nivel european pentru a consolida mijloacele de luptă împotriva falsificării, deși din punctul nostru de vedere cel mai bun răspuns este o oferă legală, rapidă și de calitate, accesibilă foarte ușor și reglementată de cadrul legislativ actual. Ar trebui să punem la dispoziție foarte repede conținutul bibliotecilor digitalizate. E vorba de o revizuire brutală a cadrului juridic al proprietății intelectuale sau putem să ne gândim la un regulament înaintat de Google. Și, din acest punct de vedere, titularii drepturilor în Europa, cu excepția englezilor, au cerut să fie excluși din acest regulament, însă acest regulament continuă să ridice dificultăți pentru noi, mai ales din punctul de vedere al drepturilor de autor și din punctul de vedere al riscului de monopol. Din toate aceste motive, ni se pare că instituțiile europene nu trebuie să se inspire dintr-un astfel de sistem, ci din punctul nostru de vedere trebuie să continue să promoveze bibliotecile digitalizate pe baza respectării dreptului de autor și a liberei concurențe, garantând astfel pe termen lung diversitatea culturală. Dreptul de autor, cu dimensiunea sa morală și cu componenta sa de patrimoniu cultural, nu reprezintă un obstacol real în edificarea și crearea unei, unui conținut digitalizat semnificativ. Trebuie să continuăm să creăm un edificiu atât de important la care visează bibliotecarii de altfel pe bună dreptate. Există două dimensiuni aici, o natură tehnică și o dimensiune economică. Din punct de vedere tehnic, dacă crearea de cărți electronice este dificilă, pot să vă spun că nu este ușor să propunem fișiere de bună calitate în cadrul unei digitalizări în masă retrospective. Mizele calitative, precum a arătat raportul Imel Tisie, toate acestea nu sunt de neglijat și putem să înțelegem că editorul garant al integrității textelor din punctul de vedere al autorului și față de cititori trebuie să se axeze pe acest lucru și să-și facă preocupări în legătură cu această digitalizare grăbită, aproximativă, care s-a inițiat peste tot. Unul dintre motivele pentru care considerăm că digitalizarea în masă, întreprinsă de câțiva ani de Google, fără autorizarea prealabilă a titularilor drepturilor, este inacceptabilă. Pe de altă parte, dimensiunea economică nu este ușor astăzi pentru editori și autori să se înțeleagă în legătură cu remunerarea acestei noi exploatări a operelor. Piața astăzi, cel puțin piața internă, e formată din bâlbâieli în mare parte și nu putem defini un cadru strict pentru un peisaj atât de nesigur și confuz, unde avem propunerea aberante care ne sunt înaintate în fiecare zi. Editorii francezi s-au bătut de multe decenii încoace pentru o reglementare corectă a pieței cărții pe lângă un preț unic ca și principiu și vizibilitatea ofertei editoriale s-a menținut în acest sens la un nivel excepțional și am fost deschizător de drumuri. Digitalizarea trebuie să se bazeze pe această îngrijorare. În Franța, întrucât avem o astfel de tradiție de reglementare, autorii și editorii au o convingere comună, fac bloc comun, dar nu din corporatism ci din convingerea că trebuie ca editorul să administreze prețul. Nu putem subestima efectele asupra sectorului în cazul în care un operator s-ar asigura și ar asigura o poziție dominantă pe scena în aval a distribuirii cărților, bazându-se pe condiția însă și a lecturii, a citirii cărții respective. Anglosaxonii au elaborat și ei un model contractual prin care să fie administrat un preț uh, la nivel digital și astfel încercând să păstreze reglementarea modelului lor economic. Și în SUA acest model ne-a permis să facem, să capituleze Amazonul și am uh, citat în ceea ce privește practicile sale de dumping în legătură cu edițiile Kindle. Nu e vorba de dreptul de autor uh, aici, nu acesta este un obstacol în calea digitalizării. Alte domenii necesită astăzi o intervenție comunitară voluntaristă. Avem dificultăți uh, în atingerea unei digitalizări legale și acceptabile și aici mă refer la nivelul TVA aplicabil cărții digitalizate. Domnul Antoine Galimar, președintele editurii noastre, a lansat la începutul anului o petiție europeană în sensul sensibilizării statelor membre pe acest punct esențial. O pârghie veritabilă pentru catalogele numerice digitalizate și accesul la aceste cataloge la un preț acceptabil. Mai mult de 1500 de profesioniști din multe țări europene au semnat această petiție. Nu e vorba doar de editori, e vorba de mulți bibliotecari, de librari și de mulți autori voi conchide spunând că avem nevoie de multe alte inițiative și atragem atenția asupra, pe de-o parte, riscul pe care îl prezintă pentru piață actorii în poziție de monopol pe internet și, în al doilea rând, e vorba de chestiunea sensibilă, comercială și ideologică a interacțiunii între motoarele de căutare și oferele, ofertele de servicii ale librăriilor și bibliotecele, motoarele de cercetare trebuie să acceseze fondul bibliotecilor pentru a deveni reale dincolo de digitalizare, ajutorul acordat editurilor în ceea ce privește digitalizarea calitativă și cantitativă a fondurilor de opere care aparțin sau nu zonei gri sensibilizarea societății în ceea ce privește valoarea conținutului cultural digitalizat și, în fine, ajutorul acordat librărilor pentru a avea abordări hibride din punctul de vedere al asocierii hârtiei și uh, mediului electronic digitalizat. Și este fundamental să nu destabilizăm un sector extrem de sensibil, nu trebuie să acceptăm ritmul impus de strategiile comerciale ale agenților economici care sunt foarte interesați în mod convenabil de patrimoniul nostru cultural din domeniul public și privat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Următoarea este doamna Frederike Nielsen, uh, purtător de cuvânt pentru Books on Demand. <laughs> Bună ziua și eu doresc să vă mulțumesc pentru invitație și că dați ocazia să vă prezint punctul nostru de vedere cu privire la digitalizare și drepturi de autor. În primul rând vreau să vă prezint modelul nostru de afaceri. Books on Demand, BOD, este un furnizor care s-a specializat în oferirea, în uh, stocarea în format digital a cărților și apoi în oferirea edițiilor tipărite și apoi distribuirea acestora. O mare parte din resurse le uh, utilizăm pentru uh, achiziția drepturilor uh, de autor, a conținuturilor protejate de drepturi de autor și apoi uh, le uh, stocăm în format PDF. Apoi, noi uh, trecem aceste uh, opere în uh, catalogurile de carte care apar în uh, um, în uh, magazinele care oferă online, dar și în mod tradițional cărțile. În decurs de 24 de ore, uh, o, orice carte poate să fie tipărită la cerere și este expediată apoi către, um, către magazinul respectiv, către uh, persoana care a solicitat-o. Și apoi, în ceea ce privește plata, BOD se ocupă de um, redevențele care revin um, titularului dreptului de autor. Și aceștia își fixează redevențele. Titlurile care sunt puse la dispoziție sunt uh, foarte variate. Uh, editurile utilizează um, POD pentru a uh, edita pentru prima dată cărți în ediții mici, de asemenea pentru a avea niște ediții suplimentare și un punct foarte important este relansarea pe piață a, um, a cărților care nu se mai editează. Și acestea devin astfel din nou disponibile pentru cititori. De asemenea, Books on Demand um, se ocupă și cu titluri care sunt mai vechi, dar care uh, sunt vândute pe o perioadă mai, lungă, mai îndelungată de timp și, de asemenea, ne ocupăm de titluri de nișă, de um, sectoare mai reduse. De asemenea, uh, serviciile noastre sunt utilizate de către autori care publică în tot felul de genuri. Pot să fie romane, biografii, uh, opere științifice, uh, îndrumare sau titluri de nișă. BOD oferă Uh, editorilor și autorilor o valoare adăugată considerabilă, pentru că titlurile uh, sunt disponibile oricând, fără costuri de depozitare, ele, um, titlurile redigitalizate pot fi aduse din nou pe piață fără costuri de stocare um, iar cititorul, cititorul are posibilitatea de a alege între ediția tipărită și ediția electronică, pentru că noi putem întotdeauna să le oferim pe amândouă. BOD utilizează canalele de distribuție uh, convenționale și uh, astfel acoperă uh, o mare uh, suprafață. După cum vă spuneam, noi punem la dispoziție uh, atât uh, cărți care apar într-o într-un tiraj mai redus, cât și cele care nu se mai tipăresc și de aceea noi uh, promovăm diversitatea culturală și de asemenea susținem libertatea autorilor de a-și exprima uh, părerea și de asemenea de a-și publica operele. Să vedem care este distribuția. Noi uh, suntem uh, prezenți în șase țări europene, avem uh, printre autori edituri internaționale, cum ar fi Springer Science and Business Media, um, editura Azurkamp din Germania sau Egmont. Acest domeniu este unul care crește foarte tare și se vede foarte clar în numărul de titluri pe care le deținem. La sfârșitul lui 2006 avem 17.000 de titluri și la sfârșitul lui 2009 aveam 150.000 de titluri, ceea ce înseamnă că stocul nostru a crescut de mai mult de 8 ori în decurs de 3 ani. 5.000 uh, până la 10.000 uh, de noi titluri intră uh, în baza noastră de date în fiecare lună și în 2009 am tipărit mai mult de 3 milioane de titluri. Noi considerăm că această tendință de creștere se va menține și pe viitor, sigur datorită Uh, progresului tehnologic, a faptului că se reduc costurile de tipărire și, de asemenea, datorită faptului că ofertă, oferta noastră de conținuturi este una care crește pe o piață care stagnează. Ca să vă ilustrez lucrurile, am să vă dau două exemple. În primul rând, editura de Greuter este o editură germană care uh, e cea mai mare editură în uh, domeniul științelor umane um, clienții pot să aleagă orice fel de carte, uh, titluri care uh, merg până la anul 1749, mai mult de 60.000 de titluri științifice, iar uh, cartea respectivă este luată din arhivă, scanată, tipărită și apoi uh, livrată. Și de asemenea, un alt exemplu, Springer Science and Business Media, e vorba de mai mult de 10.000 de titluri care au fost uh, stocate pe serverul nostru, iar noi, la comandă, tipărim și distribuim în orice țară, la nivel internațional, aceste, aceste titluri avem o interfață directă cu Springer Distribution Center ca să putem și mai repede să realizăm uh, distribuția. Trecem acum la poziția noastră față de proiectele de digitalizare. Aș dori uh, foarte pe scurt să vă uh, schițez uh, situația inițială. În momentul de față există diferite oferte comerciale privind digitalizarea cărților și distribuția lor. Există uh, furnizori de uh, servicii de scanning, de asemenea furnizori de print on demand, adică cărți tipărite la cerere și canale de distribuție. Acești furnizori achiziționează în primul rând conținutul care este protejat de drepturi de autor prin uh, acorduri bilaterale cu uh, titularii drepturilor și doar apoi aceste cărți sunt, uh, aceste titluri sunt puse la dispoziția publicului. Într-adevăr, această abordare implică costuri și timp pentru furnizori. În ultimii ani însă am văzut că uh, tot mai multe uh, cărți care nu se editau înainte au fost din nou, au apărut din nou pe piață și au fost puse la dispoziția publicului. Pe de altă parte, multe instituții și companii Uh, tind să își dorească o digitalizare generală nesolicitată a cărților. Pe baza acestui concept, uh, titularii drepturilor de autor trebuie să ia inițiativa și să obiecteze pentru a opri distribuția. Mai mult decât atât, aceste concepte uh, prevăd niște parametri de preț care nu sunt negociabili. Noi vedem așadar uh, niște riscuri ale aceste, acestor proiecte. În primul rând, se poate ajunge la încălcarea drepturilor de copyright, de drepturi de autor. Unele drepturi nu pot fi uh, solicitate. De asemenea, se va duce la o um, distorsionare uh, a situației pe piață față de furnizorii care au uh, consumat timp și bani pentru a uh, achiziționa drepturi de autor. Noi facem acest lucru de mai mult de 10 ani, de exemplu. Și, de asemenea, ne temem că micii furnizori vor fi scoși, vor fi lăsați la o parte pentru că conținutul digital nu va fi accesibil pentru toți furnizorii și dacă nu există de asemenea niște obligații um, uniforme pentru toată lumea. Care este așadar concluzia noastră? În principiu, salutăm uh, acest proiect de digitalizare a cărților și îl susținem. Books on demand, cărți la cerere ca și model de afaceri, uh, asigură faptul că aceste cărți în format digital pot să fie distribuite foarte bine prin canalele de distribuție convenționale. Iar noi uh, suntem deschiși uh, la cooperare să fim un partener în proiectele de digitalizare ca Google Book Search sau Europeană. Totuși, este foarte important să se stabilească o egalitate de șanse, să există reguli uniforme pentru toți furnizorii uh, de um, cărți digitalizate, ceea ce înseamnă că dreptul de autor, așa cum s-a întâmplat și până acum, trebuie să fie negociat și clarificat cu titularul drepturilor înainte de digitalizare și înainte de utilizarea conținutului. Dacă legiuitorul consideră uh, că trebuie să reglementeze altfel acest lucru pe viitor, atunci conținutul care este în domeniul public și um, cel care este protejat de copyright, de dreptul de autor, trebuie să fie obținute pe baza unor uh, uh, reglementări uh, foarte clare către, și trebuie să fie obținute de către toți furnizorii. Și problema este că, într-o lume globalizată, aceste reguli vor fi foarte greu de respectat. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, doamnă. Avem uh, ca ultim vorbitor în această rundă pe doamna profesor François Dubrul, director al Federației Europene a Librarilor. Uh. Vă mulțumesc. Voi vorbi în engleză. Mă numesc François Dubrul. și sunt uh, directorul Federației Librarilor Europene. Vă mulțumesc în primul rând pentru ocazia de a mă adresa astăzi aici în numele acestei organizații. Vă voi prezenta pe scurt implicațiile digitalizării asupra modului în care ne desfășurăm afacerile. Noi suntem Organizația Liberalilor din Europa, reprezentăm uh, asociații naționale de librării. În jur de 25.000 de librării individuale, uh, de la lanțuri de librării, supermarketuri, chiar și librării pe internet, deci cu toate acestea sunt reprezentate în organizația aceasta. În, ce, în ciuda ceea ce credeți, librările nu sunt ultimul mohican, nu sunt uh, o specie pe cale de dispariție, sunt o specie care se modifică odată cu digitalizarea ambiția noastră este să vindem uh, cărți uh, tipărite pe hârtie, dar și cărți digitalizate și să fim gata uh, să facem față cererilor de pe piață. Librăriile vor trebui să se adapteze la realitatea digitală și în majoritatea țărilor europene acest lucru s-a și întâmplat. Librăriile înființează platforme digitale împreună cu alte părți interesate, cu editori, cu cu alți uh, participanți și suntem gata să vindem aceste cărți. Tipărirea la cerere, de exemplu, este o posibilitate foarte interesantă pe care o avem, deoarece ne oferă posibilitatea de a vinde cărți care nu se mai tipăresc. Că, iar um, un librar nu are cum să spună unui client că nu mai are cartea respectivă, că e epuizată. Trebuie să jucăm uh, în continuare un rol important în uh, diseminarea culturii europene, trebuie să promovăm uh, lectura și să sprijinim diversitatea culturală. Și există cinci elemente principale pe care nu ar trebui să le pierdem din vedere. În primul rând, elementul central al industriei și anume respectarea dreptului de autor. Librăriile garantează respectarea acestui drept, deoarece oferă, ce vin cu ofertă legală pentru clienți, fie că e vorba de formatul digital sau pe hârtie. Diseminarea unor fișiere ilegale, digitale, ar duce la uh, sărăcirea ofertei culturale pentru consumatori, deoarece cine ar mai vrea să vândă cărți, indiferent de format, dacă nimeni nu este plătit sau dacă nu este plătit suficient. Un al doilea element, o concurență loială între operatori. Cei care vând cărți ă, profită de pe urma unui produs cultural. Prin urmare, ei se poziționează pe o piață competitivă și spre deosebire de biblioteci, librăriile nu beneficiază de subvenții ci depind de piață și de profitabilitate, de o bună gestionare a librăriilor. Piața de vânzare cu amănuntul pentru cărți e foarte competitivă și foarte dificilă. Marja de profit este foarte redusă, mai redusă decât marja de profit din alte sectoare de vânzare cu amănuntul. Mă tem că prezența unui operator cum ar fi Google, ca vânzător cu amănuntul, ar fi o problemă. În iunie 2010, Google a început cu un catalog care include între 400 și de cărți. Google Books are un avantaj competitiv enorm față de alți vânzători digitali din două motive, primul rând principale. În primul rând, a început să digitalizeze uh, fișierele fără autorizația celor care dețin drepturile. Și în al doilea rând, Google este o companie de publicitate care își face profiturile prin activitatea de publicitate. Prin urmare, profitabilitatea activităților sale um, din domeniul cărților nu este esențial. Este o activitate secundară a Google care um, îi permite să vândă și mai multe reclame. Organizația noastră crede că factorii de decizie europeni ar trebui să se asigure că va exista o concurență loială pentru toți vânzătorii de cărți online pentru a evita situații de monopol. Al treilea element, TVA-ul carte rămâne o carte, iar aceeași rata TVA-ului ar trebui să se aplice pentru cărțile tipărite pe hârtie sau digitalizate. Poziția noastră este că lectura, cititul nu trebuie taxat. Același TVA ar trebui aplicat și pentru cărțile digitale, ca și cele tipărite. Astfel s-ar încuraja și descărcările legale. Un al patrulea element, europeană. Trebuie să existe o distinție clară între oferta bibliotecilor și cea a librărilor. Europeana este o, ambiție, este o inițiativă ambițioasă pe care o salutăm, însă în momentul de față e greu să știm în ce măsură europeana va fi folosită de către publicul larg și dacă va îndeplini și alte funcții în afară de cea de conservare. Astfel de inițiative, precum europeană, trebuie să fie exemplare, iar legalitatea trebuie să fie un principiu călăuzitor. Trebuie să fie de asemenea o inițiativă coerentă. Trebuie respectate principiile de piață liberă, de liberă concurență între operatorii economici utilizatorii care doresc să achiziționeze o carte trebuie să fie redirecționați online către uh, librării sau către alte canale de vânzare de cărți prin niște mecanisme care există deja în proiectul Galica, proiectul francez. Al cincelea element, o cincea linie de acțiune uh, deosebit de importantă, lupta împotriva pirateriei. Eu sper și am încredere că toată lumea de aici înțelege cât de important este să luăm în serios pirateria pe internet dacă vrem să promovăm diversitatea culturală în ceea ce privește oferta de cărți și dacă vrem să le permitem uh, librarilor să-și uh, facă munca. Conform uh, unor studii din Franța, 37% din cititorii de cărți electronice folosesc obișnuit, în mod obișnuit platformele de uh, uh, împărtășire a fișierilor, free downloading platforms, pentru cărți. Part, uh, folosesc uh, aceste platforme de partajare a cărților la nivel european. Consumatorii europeni și cititorii trebuie să fie informați în legătură cu legile de drept de autor. Trebuie să știe care sunt drepturile, dar și obligațiile lor și e clar că nu există niciun fel de drept fără responsabilități atunci când accesezi astfel de fișiere. Cei care nu respectă regulile jocului trebuie să plătească un preț. Voi încheia spunând că nu trebuie să lăsăm, dăm iluzia că aceste bunuri culturale sunt accesibile gratis și că există impunitate atunci când partajezi sau când descarci ilegal cărți. Cititorii europeni trebuie să aibă garanția că vor putea accesa aceste cărți și pe viitor și ei vor alege ceea ce vor să cumpere, opere pe hârtie tipărite sau digitalizate deci ei pot uh, cumpăra online sau într-o librărie din cărămidă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru intervențiile din a doua rundă. Începem dezbaterea. Colegul Fisa să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că unii tineri vor crede că sunt un bătrân dinozaur, însă mie îmi place să am o carte tipărită pe hârtie, să o pot citi, să mă duc într-o librărie, să discut acolo cu librarul care mă sfătuiește în legătură cu noutățile, cu cărțile pe care le are. E o plăcere pe care sper să nu o pierd în viitor. Asta nu mă împiedică însă să recunosc că am intrat în epoca digitală. În spaniolă există un proverb, le cer scuze interpreților de spaniolă, se spune că nu avem cum să ne opunem uh, schimbărilor. Deci e foarte greu să ne opunem apariției acestei epoși digitale. Și aici s-a explicat foarte bine și sunt de acord cu ce au spus reprezentanții editurilor și librăriilor. Trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru între drepturile de autor și accesul la internet. După părerea mea, accesul la internet trebuie să fie liber, însă nu trebuie să fie gratuit neapărat. Trebuie să încercăm să găsim niște sisteme pentru ca acest acces la internet să ducă la o remunerare adecvată a autorilor. un lucru important, după părerea mea, iar noi, membrii Comisiei pentru Cultură, încercăm să ajungem la acest echilibru între un acces liber la internet și o remunerare corectă a autorilor. Și astfel vom găsi ideile necesare pentru a ajunge la acest echilibru, pentru a combate pirateria, pentru a încerca să găsim sistemele tehnologice care ne vor ajuta să deplinim acest echilibru. Asta e tot ce vreau să spun. Bine, eu am înțeles că nu a fost o întrebare, ci o, am așa, un fel de discurs, dar nu-i nimic. Doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici membrii ai Comisiei Cult și, și eu sunt membru al Comisiei Cult Cred că trebuie să fac un comentariu în această capacitate a mea, un comentariu foarte scurt. Un scriitor are în sine propriile experiențe, realități, visuri, cuvinte, le poartă cu sine, chiar și tăcerea lui. Un scriitor trebuie să aibă dreptul de a hotărâ exact cum și în ce context ar trebui să apară cuvintele sale. Și nu cred că putem să fim de acord cu ceva ce ar submina acest principiu. În acest for, așadar, ar trebui să respectăm drepturile scriitorilor asupra propriilor opere. Trebuie să îi tratăm pe scriitori cu respectul pe care îl merită. Mulțumesc! Bine, vă mulțumesc! Nu mai am alți vorbitori înscriși pe listă. Atunci trecem la partea a treia a audierii noastre și dau acum cuvântul domnului Alan Strowell, care este profesor la mai multe universități din Belgia. Aveți cuvântul, domnule. Unde sunteți? Vă văd, vă rog. A few comments. Uh. Mulțumesc. Câteva comentarii despre mine însumi. Sunt un avocat, lucrez în mai multe universități inclusiv în țara dumneavoastră, practic dreptul, lucrez cu o firmă de drept din SUA, reprezentăm diverse părți care sunt vizate în mod direct de acest domeniu. Voi adopta punctul de vedere al expertului în dreptul de autor și voi vorbi din punctul de vedere al persoanei care și cumpără cărți uneori din, și le citește în biblioteci. Mă voi axa pe două elemente. În primul rând, voi vorbi despre riscul care apare în legătură cu statul quo-ul. Uh, Există o problemă numită legislație prin litigii. Problemele publice sunt rezolvate prin contracte private, și anume. Voi vorbi despre acest lucru și apoi vor vorbi despre câteva comentarii câteva idei uh, în legătură cu felul în care autoritățile publice ar putea să administreze bibliotecile digitalizate în viitor. Suntem la un punct de răscruce, cred. Ar putea să nu fie un punct uh, culminant, după cum au spus antevorbitorii, însă un punct de răscruce și după cinci ani de discuție în legătură cu operele orfane, ar uh, fi timpul să înregistrăm progrese și Cred că riscul statu quo-ului este un stimulant puternic pentru a face ceva. Care este riscul? Părțile private se vor lipsi, uh, simți lipsite de drepturi și doresc să fac câteva comentarii în legătură cu animalul ciudat, care este soluția juridică sau înțelegerea la care s-a ajuns în cazul Google Books. Nu ne este străină această soluție în Europa, însă este fascinantă pentru că un acord între părți semnificative, uneori, va avea un efect global. Și, bineînțeles că aici avem îngrijorări. Nu doresc să intru în uh, detalii. E vorba de acel litigiu care a fost inițiat acum uh, câțiva ani în SUA, când autorii și editurile au dat în judecată Google pentru încălcarea drepturilor de autor, deci există chestiuni juridice interesante la baza cauzei Însă doresc să spun că între timp părțile au hotărât să ajungă la o înțelegere. Foarte bine. Astfel vom obține un răspuns în legătură cu acele chestiuni dificile. E vorba de un recurs colectiv însă, adică părțile pot reprezenta mult mai multe persoane care nu sunt părți efective la litigiu, dar care suferă uh, dauna și prejudiciul. Google book settlement. În ceea ce privește versiunile cunoscute ale acestei înțelegeri în legătură cu Google Books, eh, ei bine pot să vă spun că au efecte foarte extinse. Părțile acum posibilitatea de a reprezenta mulți autori care nu au fost parte directă la litigiu. E vorba de autorii acelor cărți care nu sunt acoperite de dreptul de autor, eh, cărți orfane și așa mai departe. Însă e vorba și de înțelegere, de înțelegeri care au consecințe foarte vaste. Și după cum a spus uh, Departamentul European, uh, Departamentul American de Justiție, e vorba de implementarea unui aranjament de afaceri, nu e vorba de o înțelegere a unui litigiu din trecut. Deci, practic, nu e o înțelegere extrajudiciară, efectiv, e vorba de o soluție de afaceri nu e vorba doar de Statele Unite ale Americii, e vorba de o chestiune globală. Pentru a controla operele orfane, trecutul acestora, e bine, acest lucru ar putea avea un efect viitor din punctul de vedere al controlului cărților. Deci nu e vorba doar de o piață mică, de acele cărți care nu mai sunt editate sau cărți orfane și așa mai departe, e posibilitatea de a ajunge, dacă această înțelegere este confirmată, posibilitatea de a ajunge într-o situație în care o parte câștigă o poziție de monopol în ceea ce privește digitalizarea cărților în viitor. Și acest lucru ar putea să compromită mai multe uh, dimensiuni uh, menționate astăzi, printre care și cererea. Deci, soluționarea privată, private ordering, așa voi numi eu această chestiune, sună puțin prețios într-adevăr, e vorba de o chestiune globală. Accesul la cunoaștere, la chestiuni de domeniul public, uh, problemă care este soluționată prin contracte private, spre exemplu contractul pe care are Google cu bibliotecile și cu contractorii, cu editurile. Deci este o problemă aici proiectele private nu pot să acopere dimensiunea publică a problemei cu care ne confruntăm. Am o problemă personală cu această înțelegere. Faptul că nu va fi accesibil Google Books uh, utilizatorilor din afara SUA și mi se pare că este o restricție foarte importantă pentru universitățile, să spunem, din afara SUA și vom pierde în ceea ce privește ajutarea țărilor dezvoltate să aibă acces la această rezervă de cunoștințe, pentru că cărțile digitalizate nu vor fi accesibilă de acum în afara SUA. O consecință a acestei înțelegeri din Statele Unite, care este nesatisfăcătoare. Rolul autorităților publice în crearea unor biblioteci digitale în beneficiul tuturor, e vorba de un program, de un obiectiv care nu este ușor, Poate putem discuta anumite sugestii ulterior. Cred că unele dintre aceste măsuri au fost deja propuse și facem distinția între măsuri nelegislative, importante pentru subiectul în discuție azi, pe de-o parte, și măsurile legislative. Printre cele nelegislative, menționez promovarea proiectelor publice și sprijinul PPP-urilor. În ceea ce privește măsurile legislative, cred că putem să facem ceva în acest sens, dar cu prudență și să nu modificăm principiul autorizării prealabile care stă la baza normelor de drept de autor. Câteva sugestii pentru promovarea proiectelor de digitalizare publică care ar trebui să se axeze pe cărțile de interes public, dar ar trebui să ne gândim și la anumite platforme pentru astfel de proiecte platforme de cooperare cu titularii drepturilor, inclusiv uh, editorii și mai ales în legătură cu acele rezerve pe care acestea le-au creat, rezerve de cărți. În ceea ce privește proiectele de digitalizare publică, nu trebuie să ne axăm pe conținut, pe faptul că aceste cărți sunt digitalizate. Ar trebui să ne axăm și pe felul în care putem accesa și folosi aceste cărți. Referințele, în general, cred că aceste chestiuni nu au fost analizate îndeajuns. Chestiuni juridice în anumite țări ar putea să fie folosită în sensul facilitării acestei uh, digitalizări. În ceea ce privește parteneriatul public-privat, este important ca autoritățile publice să definească un cadru pentru a se asigura că este vorba de un parteneriat echilibrat între biblioteci și părțile private, inclusiv uh, editurile. Ar trebui ca autoritățile publice să impună anumite condiții, respectul de drepturi de autor, protecția datelor, spre exemplu. De asemenea, ar trebui să includem și materialul acoperit de drepturile de autor în acele proiecte vizate de PPP-uri. Ar trebui să ne axăm pe instrumente dacă se acordă o exclusivitate. Probabil că aceasta nu ar trebui să fie soluția cea mai bună și nu pentru o perioadă prea lungă de timp oricum. În ceea ce privește cadrul adecvat și voi termina aici, cred că ar trebui să evităm o re deschidere, o refolosire a excepției pe care o avem în articolul 5 în legătură cu directiva privind drepturile de autor și societatea informațională. Nu ar trebui să redeschidem această listă de excepții. Bineînțeles, ne putem gândi la revizuirea excepțiilor în general în cazul drepturilor de autor, însă consider că în ceea ce privește digitalizarea cărților, ar trebui să ne axăm pe altceva, pe chestiuni mai puțin evidente. Dacă începem să revizuim uh, și începem direct de la lista de excepții, cred că trebuie să așteptăm mulți ani până ajungem la un rezultat concret ar trebui să constituie pentru noi acesta un proiect pe termen lung, însă nu neapărat în legătură directă cu proiectul și cu chestiunile pe care le discutăm noi astăzi. Ar trebui să existe certitudine juridică mai ridicată, aici întâmpinăm probleme și discuțiile în acest sens la nivelul SUA sunt interesate, Ar trebui să rediscutăm chestiunea operelor orfane. Din păcate, nu s-au înregistrat progrese în Europa în acest sens, deși au existat discuții timp de mulți ani. O nouă formă de acordare de licențe, precum licențele extinse colective, această discuție ar trebui să constituie o posibilitate care să vizeze părțile terțe, precum așa zis și părinți necunoscuți ai uh, operelor și, în general, ar trebui să avem posibilitatea de a obține licențe la nivel paneuropean. Și acest lucru reprezintă o provocare pentru societățile care administrează drepturile de autor. Însă dacă există un uh, sistem colectiv de licențiere multiteritoriale, acest lucru ar putea fi în beneficiul lor. Mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat posibilitatea de a vorbi. Äh, și noi vă mulțumim, domnule profesor Strovel. Avem teme grele de făcut. Eu am teme grele de făcut și vă mulțumesc pentru recomandări. Trecem acum la intervențiile mai scurte cu privire la provocările culturale și dau cuvântul președintelui Polish Chamber of Books, Camera Poloneză a Cărților, domnului Piotr Marcișuc. Îi dau cuvântul acum. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Mi s-a cerut astăzi să mă focalizez asupra provocărilor culturale care decurg din uh, digitalizarea cărților la mare scară. Trecem prin cea mai semnificativă uh, revoluție de la invenția lui Gutenberg. Digitalizarea cărților nu înseamnă doar schimbarea suportului uh, pe care se produc uh, acestea, ci de asemenea o, e o revoluție mentală și are multe avantaje. Teoretic, un acces mult mai larg al uh, clienților potențiali, uh, lipsa frontierelor în comunicare, marketing și promoție, uh, promovare foarte ușoară, lipsa costurilor de, pentru uh, chestiuni logistice am putea să ne gândim că internetul este o provocare în sens pozitiv pentru editor și este într-adevăr, dar de asemenea este o mare amenințare la adresa acestei profesii. Principala amenințare este faptul că utilizatorii internetului s-au obișnuit să primească totul pe gratis. Digitalizarea cărților răspunde uh, un, unei multitudini de nevoi exprimate de utilizatorii internetului și de consumatorii de cultură în general. Aceste nevoi sunt uh, Uh, acoperită foarte bine de sintagma open access, acces liber, care a devenit și o cerință politică din moment ce uh, majoritatea utilizatorilor internetului sunt, de fapt, uh, votanți. Și politicienii au solicitat accesul liber la tot conținutul contemporan, inclusiv cel acoperit de dreptul, protejat de dreptul de copyright, de dreptul de autor. De aceea, editorii uh, se tem când vine vorba de diseminarea uh, gratuită a acestor lucruri, a acestor uh, opere protejate de drepturi de copyright, inclusiv cele orfane și cele care nu se mai editează, pentru că se schimbă modelul cultural care exista până azi în Europa. Cultura de astăzi este o afacere care necesită investiții. Investitorii doresc profit. Cultura gratuită este o chestiune, o monedă cu două fețe. În primul rând, ar putea să uh, fie dominată, să ajungă să fie dominată de către uh, conținutul creat de utilizator online, ceea ce nu este neapărat un, sens, un semn, uh, o, o evoluție negativă, pentru că se democratizează cultura. Pe de altă parte, este vorba de o cultură de masă, nu de una de înaltă valoare, ceea ce înseamnă că nu există niște criterii de a alege uh, materialul cel mai valorabil. Uh, putem să ne imaginăm că vom ajunge să avem milioane de romane online pe care nu le mai citește nimeni. Pe scurt, ar fi o cultură a amatorilor creată în mare parte de către amatori. Editorii profesionali sau uh, animatorii de cultură sunt cei care garantează o bună calitate, o calitate înaltă a culturii. În al doilea rând, uh, în momentul în care în domeniul culturii nu ar mai fi profitabile investițiile, investitorii s-ar, s-ar reorienta. Următorul pas fiind acela că cultura va fi finanțată doar din uh, fonduri de stat sau fonduri europene, ceea ce înseamnă o luptă feroce pentru aceste fonduri și uh, s-ar putea ca doar cei care au uh, contacte în locurile înalte să primească bani. Noi în Polonia cunoaștem aceste lucruri. Um, este foarte greu, trebuie să spunem, este foarte ușor să pui pe picioare o afacere profitabilă și foarte ușor să o distrugi. Și în momentul în care ea este distrusă, rămâne o lacună care este foarte ușor, foarte greu de umplut. Um, s-ar putea să fie vorba de un colaps cultural un alt aspect al digitalizării se referă la educație. La sfârșitul, la mijlocul lui ianuarie, Asociația Internațională a Editorilor a organizat la Londra o reuniune a um, editurilor în domeniul educației și rezultatele au fost șocante în ceea ce privește digitalizarea în școli. În primul rând, uh, domnul președinte, uh, Ați putea, vă rog, să vorbiți puțin mai uh, rar, pentru că este foarte greu pentru interpret să țină pasul. În primul rând, toate țările implicate avuseseră aceleași experiențe. Digitalizarea, care fusese anunțată peste tot ca o soluție miraculoasă a tuturor problemelor educației, și anume cea mai bună modalitate de a atrage elevii, a, a uh, deveni, de fapt, persoana non grata. Nimeni nu-și dorește digitalizarea. Elevii, pentru că o văd mai degrabă ca o posibilitate de a-și exercita uh, cunoașterea și nu de a o uh, achiziționa. Um, profesorii, pentru că nu pot să-și imagineze o lecție care să fie dominată în întregime de calculatoare. De asemenea, profesorii nu doresc să creeze uh, materialele educaționale, ci doresc să le primească de gata. Mai mult decât atât, ei simt că nu se descurcă la fel de bine în uh, operarea pe calculator ca și elevii lor și se tem să fie ridiculizați. Laptopuri pentru fiecare student. Acesta pare a fi o soluție minunată, dar totuși acestea uh, sunt uzate foarte repede, sunt vândute, uh, pierdute uh, sau furate. Mai mult decât atât, uh, în momentul în care ai un laptop, nu mai scrii um, și editoarele de text corectează automat uh, greșelile, ceea ce înseamnă că ar crește generații de analfabeți. Editorii din toate țările au spus că școlile uh, au uh, cheltuit uh, undeva pe la 1%, cel mult 1%, pe uh, conținutul educațional, cu excepția Olandei, unde cheltuielile erau de 4%. Cea mai uh, proastă situație este în Norvegia, unde s-a introdus un program obligatoriu în care au fost înlocuite manualele pe hârtie prin conținut electronic, online, gratuit. Profesorii și elevii au uh, făcut grevă împreună împotriva acestei soluții și, mai mult decât atât, uh, s-a distrus piața educațională. Uh, așadar, uh, editorii din uh, acest domeniu au fost condamnați la dispariție economică. Digitalizarea introdusă cu forța are o mare putere negativă. Revenind la procesul de digitalizare susținut de Comisie și de Parlamentul European, toată lumea vede foarte clar că ambele instituții încurajează procesul de digitalizare în inițiative ca europeană și fac apel pentru uh, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, mai ales drepturile autorilor și ale um, artiștilor. Astfel de expresii sunt utilizate în documente oficiale ale Uniunii Europene și ne-ar crea impresia că nu există nimic, uh, nu există niciun pericol pentru dreptul uh, și pentru titularii drepturilor din Europa. Dar aceștia um, nu au rămas uh, cu uh, nu au rămas uh, um, liniștiți în momentul în care un uh, uh, eurodeputat polonez, fost uh, ministru pentru afaceri externe Pavel Koval, uh, um, solicită Comisiei Europene să modifice regulile europene astfel încât să poată să fie uh, digitalizate și puse la dispoziția publicului gratuit și lucrările protejate de dreptul de autor. Nu vede uh, legătura între oferirea de conținut pe gratis și distrugerea um, culturii. În al doilea rând, um, problema este, problema din punctul de vedere al editorilor, este că în această colecție europeană um, ar trebui să conțină și lucrările orfane și lucrările care nu se mai editează. În ceea ce privește lucrările orfane, uh, există un uh, grup de experți la nivel înalt care um, a solicitat uh, căutarea drepturilor, titularilor drepturilor de autor și ar fi foarte important să existe da, baze de date naționale ale acestor lucrări, pentru că ar trebui să fim foarte precauți aici. Uh, există problema drepturilor de autor care este foarte importantă și care necesită timp și energie pentru clarificarea acestora. Polonia uh, se va implica în uh, proiectul Arrow în acest sens. De asemenea, problema lucrărilor care nu se mai editează trebuie să fie analizată uh, mai profund. Se, e de înțeles faptul că instituțiile culturale doresc să digitalizeze colecțiile lor, dar de asemenea este important să înțelegem că adevărata valoare a unei edituri este lista sa cu toate cărțile care au fost odată publicate de către această editură și care poate că uh, Eh, din anumite motive nu mai sunt eh, editate. Tehnologiile de digitalizare împreună cu ehm, evoluția dispozitivelor de citire electronică și de print on demand eh, vor duce la posibilitatea ca editorii să-și digitalizeze cărțile mai vechi pentru a le oferi din nou. De aceea este nevoie de un dialog între autori și editori. De exemplu, Um, câștigătorul uh, francez al premiului Nobel de Clezio a scris 40 de uh, cărți înainte să primească acest premiu prestigios. Majoritatea dintre ele nu mai erau editate, dar de atunci au fost uh, reeditate și se găsesc din nou în librării. Trebuie să susținem întregul lanț al cărții de la autori la uh, um, editor și la librării. Și toți acești actori trebuie să colaboreze pentru a avea un sector uh, european și național uh, foarte sănătos al cărților. Așadar, pentru a concluziona, căr- uh, cărțile și lucrările care nu se mai editează nu sunt lucrări care nu mai sunt protejate de dreptul de autor și doar titularii drepturilor de autor pot să decidă ce se face cu ele. Uh, de asemenea, parteneriatele public-privat au fost uh, analizate și, după cum vă spuneam, uh, trecerea în format digital a uh, operelor cum se întâmplă în, în Norvegia, în domeniul educațional, nu aduce neapărat efecte pozitive. Uh, sigur că procesul de digitalizare nu poate fi oprit. Întrebarea este când se vor digitaliza toate operele, nu dacă uh, se va întâmpla acest lucru. Dar dacă lucrările sunt protejate încă de drepturi de autor, trebuie obținute licențe de la titularii drepturilor, indiferent dacă ele sunt tipărite uh, în format hârtie, pe CD sau la nivel digital, pentru că fiecare operă trebuie să fie protejată exact în același fel. Uh, este foarte importantă uh, de luat în considerare problema drepturilor de autor pentru lucrările orfane și cele care nu se mai editează în toate țările europene. În anumite țări europene nu există aceste drepturi și trebuie create. Procesul de digitalizare va duce inevitabil uh, are nevoie de timp și nu trebuie să se facă în mod privit, pripit. În acest proces inevitabil nu ar trebui să pierdem avantajele culturii în care trăim. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Rosa Maiello de la Asociația Italiană a Bibliotecilor. Aveți cuvântul, doamnă. Vă mulțumesc pentru această invitație în numele Asociației Italiane a Bibliotecilor, principala asociație de acest tip din Italia, înființată la 1930. Eu am avut onoarea de a... Deci noi am avut onoarea de a co-înființa IFLA, Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci și suntem de asemenea membri a EBLIDA, Biroul European al Asociațiilor de Biblioteci. De asemenea, suntem observatori la WIPO, World Intellectual Property Organization. Noi uh, sprijinim toate inițiativele menite să revizească actualul sistem de drept de autor care se aplică domeniului cunoașterii și ne bucurăm să vedem că Parlamentul European a luat o decizie în acest sens. În ceea ce privește digitalizarea cărților, e vorba clar de o transformare care este provocată de această convergență digitală. Principalele fenomene sunt uh, cel al, uh, al dispariției intermediarilor între sursele de informație și utilizatori. Dacă e să vedem ce s-a spus astăzi, foarte mulți dintre cei care au intervenit sunt intermediari. Au luat cuvântul uh, uh librăriile, uh, vânzătorii, acum intervin bibliotecile. Uh, și e clar că acum trebuie să reorganizăm rolul tuturor acestor intermediari. Deci, în aparență, dispar aceste intermediari și e clar că există câteva consecințe clare în ceea ce privește, de exemplu, comportamentul atunci când se fac uh, căutări. Aceste căutări sunt influențate nu doar de percepția pe care o avem asupra calității, ci și de o disponibilitate ușoară a informațiilor. E vorba de asemenea de structura informațiilor și e clar că toate acestea au o, influențează asupra, au o influență asupra modului în care persoanele um, acționează. Costurile, de asemenea, și internetul reprezintă o influență și totul pare să indice o mai mare democratizare a cunoașterii. Însă, în același timp, tot pe internet uh, se văd cele mai mari forme de excluziune. Un alt fenomen, faptul că tehnologia de foarte multe ori uh, controlează contractele și normele. Noi avem anumite norme, anumite standarde, anumite principii în toate țările, prin care sunt afirmate valorile fundamentale, cum ar fi dreptul de autor, însă tehnologia poate să intervină. Și de foarte multe ori limbajul um, algoritmilor are o întietate asupra legilor și contractelor. Mai este evident un fenomen în această fază de transformare în care e drept că se reduc costurile de distribuție, de tipărire, însă în același timp trebuie să se facă o reorganizare tehnologică, trebuie să se investească mai mult în uh, tehnologie. E un fenomen care privește concentrarea pe piață. Concentrare care în trecut um, se făcea doar în domeniul editorial, însă în prezent există o concentrare și în domeniul serviciilor. Iar fenomenul Google oglindește acest lucru. În același timp, atunci când uh, se creează această nouă situație pe piață, se caută alternative. Și am auzit că s-a menționat deja accesul deschis, open access, care, s-a, care a fost dezvoltat în domeniul științific pentru a face față uh, costurilor legate de inflație E o modalitate de comunicare. Eh, I costi all'acquirente, che in questo caso sono prevalentemente le biblioteche. Bibliotecile din eh, sectorul cercetării științifice avansate sunt eh, aici implicate, dar și alte modele de diseminare a operelor într-un mod necostisitor, necostisitor pentru utilizator. În ceea ce provește acum uh, proiectele de digitalizare în masă, digitalizarea cărților. Am auzit vorbindu-se de bibliotecile digitale. Eu ar vrea să vă propun să facem o distinție clară, uh, în general, între proiectele de digitalizare a cărților și bibliotecile digitale. Toate aceste proiecte au ca scop uh, să asigure o disponibilitate pe internet a conținutului cărților, însă nu toate proiectele au aceeași uh, misiune tradițională a bibliotecilor publice, și anume să ofere un acces la cunoaștere prin niște soluții legale, fără nicio discriminare în ceea ce privește pe utilizator și nici în ceea ce privește documentele oferite. Una din legile pe care se bazează știința noastră a bibliocotonimiei este că pentru fiecare carte există o formă de lectură, există un cititor. De asemenea, e vorba de un serviciu fiabil, durabil, transparent și care să respecte toate interesele uh, în joc. Pentru a sintetiza poziția pe care o împărtășesc toate bibliotecile în domeniul digitalizării, putem folosi această expresie a lui Robert Darton, directorul uh, bibliotecii de la Harvard, un mare istoric al iluminismului și care a scris foarte multe despre cenzură. Bibliotecile spun, trebuie să digitalizăm, însă nu în orice chip, trebuie să o facem în interesul publicului și asta înseamnă să îi tragem la răspundere pe cei care digitalizează în fața publicului larg. Google Book Search este cel mai mare proiect de digitalizare proiect pe care îl putem compara cu proiectul european, un proiect al Uniunii Europene. Când facem comparația între cele două proiecte, ajungem la câteva concluzii. Google are, foarte, are un conținut foarte mare, are o arhitectură centralizată, în timp ce Europeana este un portal care uh, reunește mai multe instituții. Google se bazează pe proprietatea privată, uh, reprezintă practic un monopol cu toate consecințele pe care le poate avea o astfel de structură de monopol, cu îngrijorările pe care le poate ridica. Europeana se bazează pe o administrare publică. Institutele culturale sunt cele care garantează respectarea tuturor intereselor implicate. În potențial, Google Book Search poate selecționa conținuturile. Există o clauză de settlement prin care se dă posibilitatea arbitrară, fără motiv, de a hotărâ să se elimine anumite cărți din, uh, banca, din uh, baza de date. Deci acestea nemai fiind disponibile. În schimb, europeană are o politică care prevede neutralitatea, deoarece se bazează pe ceea ce instituțiile publice și private care participă la proiect oferă. Există niște dispoziții tehnice, niște prevederi clare privind păstrarea cărților pe termen lung. Deci, europeana trebuie să aibă o poziție neutră în ceea ce privește administrarea conținutului. Google nu are o politică de păstrare a documentelor pe termen lung sau cel puțin nu declară nimic în acest sens. În schimb, Europeana recunoaște că în proiectul său participă doar instituțiile care au astfel de proiecte. Deci interoperabilitatea este fundamentală între biblioteci. Știm că Europeana a declarat recent că dorește să colaboreze cu World Digital Library, o inițiativă lansată la con- de către Congresul Bibliotecilor sub egida UNESCO. În ceea ce privește implicarea părților interesate, am auzit câteva comentarii care m-au uh, uimit chiar. S-a spus că bibliotecile ar fi practic puse în concurență cu munca pe care o desfășoară editurile. Ceea ce privește gestionarea drepturilor, Google s-a Google a avut un proces în justiție cu alte părți interesate, deoarece se prevedea un parteneriat în care să existe un raport clar între Google și un furnizor unic de conținut. Europeana, în schimb, pornește de la un principiu al pluralismului subiectelor. Prin urmare, s-au în, s-a încercat să se soluționeze în amonte toate aceste proiecte juridice în cadrul unui grup la nivel înalt, care printr-un subgrup care se ocupă de drepturile de autor um, a sugerat anumite soluții. La, book, la Google există acel Book Rights Registry, o bază de date unică, centralizată. În schimb, pentru europeană există Arrow, un proiect cu alte avantaje pentru a căuta um, pentru a-i căuta pe titularii drepturilor de autor, pentru a soluționa problema operelor orfane, deci pentru a încerca să se găsească autorii acestor opere, um, făcându-se uz de diversele registre existente. În continuare, un alt aspect care ar trebui să ne dea de gândit – Google, practic, a forțat oarecum legislația în domeniu. 70% din operele de pe Google sunt acoperite de copyright. În schimb, pentru europeana, nu. E clar că lucrurile s-au schimbat. Existau situații în care monopoliul, monopolul era practic favorizat în loc de concurență. Există de asemenea posibilitatea ca un uh, patrimoniu ascuns să fie uitat. E vorba de producția noastră culturală din secolul 20, deoarece aceasta nu poate fi pusă la dispoziție pe internet. Există autori care sunt sacrificați și sunt practic dați uh, uitării. E vorba de bariere în fața accesului și nu de promovare culturală. E clar că trebuie să se acționeze la mai multe niveluri, să ne gândim eventual la un sistem de finanțare care să promoveze cultura și cercetarea iar la nivel legislativ e clar că e nevoie de modificări, deoarece altminteri vom risca să avem și pe viitor această situație de blocaj. De asemenea, trebuie să se intervină la nivel de infrastructură și în ceea ce privește guvernarea. În ceea ce privește aspectele legale, pe marginea cărora trebuie să intervenim astăzi. Uniunea Europeană a emis deja multe recomandări privind bunele practici și privind uh, prerogativele pe care ar trebui să le aibă instituțiile culturale. Aceste recomandări însă ar trebui să ducă la niște acțiuni mai um, care să stimuleze prerogativele și competențele bibliotecilor și asta se poate face prin instrumente juridice de exemplu, să existe obligativitatea depunerii operelor digitalizate. Ceea ce e de domeniu public ar trebui să rămână de domeniu public, trebuie să se evite crearea de noi uh, drepturi sui generis uh, asupra drepturilor a operelor digitalizate. În ceea ce privește directiva 29-2001, printre toate normele și regulamentele existente, deci printre prevederile acestei directive, există măsuri obligatorii pentru statele membre. Singura parte neobligatorie este cea care se referă la derogările și limitările privind dreptul de autor. Mă întreb de ce. De ce există derogări și limitări privind dreptul de autor? Acest lucru ne confirmă că nu putem uh, lăsa aceste recomandări uh, pe seama unor negocieri private. Trebuie să ne gândim la formatul unei opere tradiționale. Indiferent de locul unde se află opera respectivă, trebuie să ne găsim la scopul utilizării respective dacă e vorba de o utilizare utilă, care nu aduce atingere intereselor titularului drepturilor, atunci ar trebui să se admită folosirea acelei opere. Printre soluțiile posibile noi ne gândim uh, la nevoia de a avea o soluționare a problemei operelor orfane deoarece mecanismul licențelor comune nu ar putea fi pus în practică. Aceste derogări ar trebui să autorizeze institutele culturale să facă aceste digitalizări, deoarece institutele culturale nu sunt uh, companii private. Digitalizarea făcută de institutele culturale e diferită de piraterie scopul fundamental pe care îl au aceste institute culturale, printre care se află bibliotecile și universitățile, deci este cu totul diferit. Nu este comercial. Iar faptul că acum se elaborează un registru internațional al operelor protejate, Arrow, E o veste bună, deoarece va fi o unaltă foarte utilă. Vreau totuși să vă reamintesc această categorie a căutărilor utile există de pe vremea dreptului roman. Deci trebuie să vedem ce anume uh, vrem să spunem prin acest concept, care ar trebui să fie înlesnit. Căutarea autorilor operelor. În ceea ce privește acum relațiile dezechilibrate între utilizatori și deținătorii de drepturi de autor. Există acest dezechilibru, însă ar put, acesta ar putea fi corectat prin relații noi între utilizatori și aceștia. Pentru a avea o identitate culturală democratică și deschisă către progres și inovare, e important să recunoaștem că o astfel de relație ar fi un factor de echilibru, o garanție pentru toți autorii. Iar europeana este un model în acest sens. Problema este că europeana trebuie să dea rezultate clare și dacă Google, forțând practic legislația, a ajuns la rezultate pozitive totuși, e clar că și europeana va putea face același lucru, e nevoie însă de sprijinul legal în acest sens. Bitte, Herr Lieder, Sie haben das Wort. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a participa cu plăcere aici pentru a conchide această audiere foarte interesantă și pentru a o încheia. Mulțumim Comisiei dumneavoastră, domnule președinte, pentru că a organizat această întâlnire. E a doua oară când organizați o audiere referitoare la digitalizare, la cărțile digitalizate. Am avut audiere pe acest subiect deja în noiembrie, ceea ce arată că e vorba de un subiect care stă în centrul agendei noastre. Am avut și audierea comisarului relevant. Ieri am avut o întâlnire cu domnul comisar Barnier în sânul acestei comisii parlamentare și domnia sa ne-a oferit anumite linii directoare potențiale în legătură cu abordarea de reglementare a unora dintre chestiunile menționate astăzi. Trei principii voi menționa care vor ghida orice formă de legislație adoptată în acest domeniu. 1. Nu ar trebui ca prin reglementare să alegem perdanți și câștigători. 2. Trebuie să existe un punct de plecare egal și echitabil pentru toată lumea trebuie să existe aceleași norme care trebuie respectate. Suntem flexibili în formularea acestor norme, dar nu putem avea, și trec la principiul 3, probleme de drept de autor care să fie rezolvate prin acțiune judiciară colectivă, privată. Nu așa este structurat sistemul european și nu avem, în baza normelor noastre de drept de autor, posibilitatea de a soluționa problema încălcării drepturilor de autor prin acțiune judiciară colectivă. Cum vom ajunge acolo? În primul rând, trebuie să reconciliem protecția drepturilor de autor și păstrarea patrimoniului nostru cultural, pe de altă parte. În al doilea rând, trebuie să facem față provocării sau mănușii pe care ne aruncă în ring Google. Trebuie să facem asta dacă dorim să digitalizăm în Europa conform celor trei principii menționate și dacă dorim să avem un sistem fezabil și rezonabil. Această digitalizare trebuie să fie posibilă în timpul vieții noastre. Drepturile de autor sunt complexe. Dacă vrem să răspundem provocării aruncate de Google, trebuie să ne facilităm normele care, dacă trebuie respectate, vom crea un cadru legislativ care creează echitate pentru toată lumea. Și apoi, obiectivul oricărei intervenții de legiferare, certitudine juridică pentru toți cei care, în conformitate cu normele, inițiază digitalizarea și plasarea conținutului online. Cel mai important aspect pentru biblioteci care rezultă din discuțiile noastre, din uh, studiile de impact, și așa mai departe, cea mai mare preocupare a bibliotecilor este legată de lipsa certitudinii juridice. Dacă primesc o autorizare sau dacă au beneficiat de digitalizarea și punerea online a unei opere orfane, ei bine, acest lucru trebuie să facă față atacului în instanță. Nu e vorba de căi de atac civile, dar și de natură penală. Trebuie să găsim echilibrul bun aici, pentru că Google merge înainte, am văzut cifrele 10 milioane de cărți, europeana e undeva în urmă, nu ține pasul neapărat, și cred că un element care nu a fost menționat astăzi este următorul. Dacă accesezi europeana, ai multe opere de domeniul public, dar nu prea ai opere protejate. Da, protejate. Dacă mergi pe Google, ai opere protejate în temeiul drepturilor de autor. Avem foarte multe abordări naționale și în Franța proiectul legat de licențele colective obligatorii, avem și sistemul genar și, uh, german și sistemul nordic la care s-a referit domnul profesor Straul. Și anume licențele colective extinse. În primul rând ne axăm pe chestiunile mai simple, precum operele orfane. Uh, Cred că este mai dificil să ne axăm pe acele opere care nu se mai editează, nu se mai publică și cea mai uh, dificilă chestiune este reprezentată de cărțile care sunt în editor, în uh, editare. E vorba aici de modelul editorului și în acest caz editorul controlează diseminarea în librăriile fizice și uh, controlează și diseminarea online. Deci e vorba de un privilegiu clasic al editurii. Dacă cartea nu se mai publică, asta nu înseamnă că nu există drepturi de autor, a fost clar azi. Trebuie să existe o licențiere și aici, atâta timp cât uh, opera respectivă este protejată. Editura sau titularul drepturilor ar trebui să dețină controlul asupra ceea ce se întâmplă cu aceste cărți. Pentru că o carte nu se mai editează, acest lucru nu înseamnă că poate fi digitalizată de oricine oricând. Însă, din nou, vedem o preferință în acest caz pentru o abordare contractuală, licențiere colectivă sau orice acord prin care să putem digitaliza un număr cât mai mare de astfel de opere. Deci aceasta ar fi opțiunea noastră preferată. Și o soluție cea mai ușoară, cea mai puțin controversată, sperăm noi, este de fapt cea mai dificilă când vine vorba de găsirea unei abordări contractuale, și anume problema lucrărilor orfane. Aici este imposibil prin definiție să închei un contract, căci nu poți găsi părintele um, operei, nu ai parteneri contractual. Mai avem o problemă, paradoxul operei orfane, și anume, cu cât e mai orfană, ca să zic așa, opera, cu atât e mai necunoscută, cu atât mai multe resurse trebuie să investești în găsirea titularului drepturilor. Cred așadar că dacă dorim să avem intervenții de reglementare, în primul rând trebuie să ne axăm pe aceste opere orfane, pentru că nu există parteneri contractual evidenți în acest caz și există paradoxul următor. Când căutăm părintele operei, este foarte costisitor acest lucru și cu atât mai mică valoarea reziduală există în opera orfană respectivă. Există două posibilități, două opțiuni pe care le-am analizat până acum și în mod evident nu am terminat acest efort de analiză completă a acestor opțiuni. În primul rând, opțiunile bazate pe elaborarea și eliberarea de licențe și opțiuni bazate pe altă abordare de reglementare. Licențele sunt dificile pentru operele orfane, pentru că nu există, repet, un partener contractual evident. În țările nordice, problema s-a rezolvat prin licența colectivă extinsă, există prezumția că dacă reprezinți anumiți autori, reprezinți și operele orfane incluse în acea categorie. Problema este aici însă că efectul de extindere se obține în esență în temeiul sistemului de drept național, deci efectul de extindere se limitează la teritoriul național în acest caz. Dacă iei modelul acesta și îl transpui în cazul european, vei ajunge la o soluție care vă este familiară dacă accesați website-ul website, BBC sau website-ul TFI sau TF1. Vedeți că există mai multe programe, așa numitul Catch-up TV, care este disponibil. Dați click acolo și vi se spune, îmi pare rău, nu aveți acces la acest uh, program din Belgia. Se întâmplă adesea să fie vorba de Belgia acolo nu putem uh, vedea programele pentru că în cazul Belgiei drepturile nu au fost clarificate. Deci nu vrem ca europeana să repete acest scenariu și anume dacă eu vorbesc suedeza, spre exemplu, intru în europeană, doresc să analizez o operă suedeză digitalizată în baza sistemului de licențe colective extinse și dacă am o adresă de site înregistrată în Belgia, mi se va spune, îmi pare rău, nu puteți vedea acest conținut decât de pe un site suedez. Pentru că astfel am anihila obiectivul principal al europeana. Deci nu cred că acest model ar fi bun aici. Lipsesc două elemente. Întrebarea este cum putem extinde acest model la scară europeană și, în al doilea rând, dacă dorim sau dacă spunem că statutul de operă orfană este atins numai după o cercetare diligentă, e bine, în acest caz modelul nordic nu ne oferă această posibilitate pentru că aici există o extindere automată la toate operele orfane, fără necesitatea stabilirii paternității. Deci, modelul de licențe este următorul. Statul oferă licențele. Spre exemplu, în Ungaria, avem un exemplu foarte bun al acestui lucru, există o cercetare dirigentă, apoi uh, statul eliberează autorizația pentru punerea pe internet a operei orfane. Întrucât este vorba de autoritate națională, trebuie să te confrunți cu aceeași dilemă, ca și în cazul Ketchup TV. Statul nu acordă autorizația decât pentru propriul teritoriu. Dacă ești într-o altă țară când accesezi europeana, în țară greșită, într-o țară greșită, să spunem, ți se va spune că nu poți accesa conținutul de pe adresa ta IP. În al treilea model, licențe specifice doar pentru operele orfane. Deci orfana, opera orfană nu este parte a sistemului de licențe extinse, dar că există un model specific de licențe pentru operele orfane specific. Cum facem? Cercetăm în mod diligent în statele membre unde, în statul membru unde opera orfană a fost publicată inițial, societatea de colectare a drepturilor de autor din țara respectivă devine părintele adoptiv al operei dacă doriți și apoi se eliberează o licență. Așa se fac lucrurile în Germania, spre exemplu. Din nou, în acest moment, în acest stadiu, licențele se limitează la teritoriul statului național. Poate ar putea să fie extinse la întreg teritoriul european, însă atunci ne confruntăm cu problema Apple iTunes din sectorul muzical, fiecare țară, fiecare societate de colectare dintr-o țară poate să-ți ofere o licență doar, să spunem, pentru repertoriul său, adică operele orfane care au fost identificate ca atare pe teritoriul său. Deci dacă dorești o operă orfană care a fost publicată inițial în Italia, trebuie să te adresezi societății de colectare de drepturi de autor din Italia, prima țară de publicare unde a avut loc cercetarea diligentă. Aceeași situație în cazul în care dorești să accesezi o operă orfană din Franța. Deci, licențe specifice pentru fiecare repertoriu sau um, pentru fiecare rezervă, în funcție de teritoriul în care a fost publicată opera orfană aici. Deci dacă avem o licență europeană, se poate, însă trebuie să ai o licență pentru fiecare țară de publicare. Dacă ai țări uh, mai multe, cărți din mai multe țări în colecția ta și am aflat în cercetările noastre cu europeana că așa stau lucrurile, atunci îți trebuie mai multe licențe. Lucruri extrem de complicate, așadar există mulți care susțin că ar trebui să tăiem nodul gordian și să spunem că ar trebui să existe o excepție statutară o excepție statutară pentru operele orfane. Excepția statutară pentru operele orfane nu este atât de radicată, radicală cum ar presupune unii. O astfel de derogare statutară după cum a vorbit uh, antevorbitorul meu și a arătat în prezentarea sa, aceasta nu exclude cercetarea diligentă investigația diligentă o poți avea în țara în care a avut loc prima publicare și dacă statutul de operă orfană este certificat, atunci excepția se aplică numai până în momentul în care autorul apare, se manifestă sau spunem uh, s-a întors părintele. Deci, practic, nu eliminăm astfel cercetarea diligentă printr-o excepție statutară și nici nu am putea să soluționăm problema autorilor care reapar ar putea să existe un mecanism de care de atac în momentul în care apare autorul să primească indemnizații pentru folosire și așa mai departe, însă o excepție statutară creează un coșmar al legiuitorului, după cum uh, s-a menționat anterior de către domnul profesor, pentru că argumentul ar fi că am redeschide și regândi directiva și există un principiu sacrosant în dreptul european și anume nu vei redeschide directivele spre discuție. Este foarte dureros să adopți directive, tocmai de aceea durează foarte mulți ani și după aceea trebuie să le transpui, ceea ce durează decenii și decenii și decenii și dacă redeschizi discuția asupra lor, redeschizi uh, coșmarul. Dacă dorim ca europeană să fie compatibilă și competitivă în ceea ce privește Google, dacă dorim să facem operație pe cord deschis pe directivele europene, asta ar putea dura prea mult. Înțelegem într-o oarecare măsură excepțiile, reprezintă soluții pentru operelor fane, însă nu există teritorialitate în elaborarea și eliberarea de licențe și pentru legiuitor, aceasta trebuie să fie ultima soluție la care apelează. Și ajung acum la opțiunea numărul 5. Ce face legiuitorul? Păi să nu facă nimic, o opțiune foarte elegantă. În înțelepciunea lor, statele membre vor face ce consideră că e mai bine cu propriile opere orfane. Cred că statele membre vor adopta acest sistem de investigație diligentă și cred că statele membre vor spune dacă opera orfană a fost publicată în primul rând pe teritoriul meu, eu am competența și bazele de date și avem multe state membre care au baze de date pentru diferite tipuri de cărți. Proiectul Arrow aduce claritate în acest sens deci, statul membru va spune care are competența și în statul membru în care nu există bază de date, va exista astfel de bază de date în viitor. Deci, statul membru de publicare creează bază de date, apoi are loc investigația dirigentă în statul respectiv în baza bazei de date și statul membru de primă publicare certifică opera orfană ca atare. Aceasta nu soluționează problema publicării online a cărților. Dacă ai o bază de date care arată toate operele orfane, asta nu înseamnă că ai soluționat problema publicărilor online. Însă, statele membre, repet, în înțelepciunea lor, vor găsi posibilitatea de a publica online acele opere orfane. Va exista un sistem colectiv de administrare în Franța și va exista poate o versiune modificată a licenței colective extinse în statele nordice va exista un sistem alternativ, probabil. Nu știu, sunt sigur dacă anumite state membre vor spune chiar că, e bine, dacă comunitatea nu a armonizat statutul operei orfane, vom adopta o excepție unilaterală, pentru că asta va crea o dilemă juridică dificilă. Am armonizat excepțiile ca fiind exhaustive, Însă aceasta ar putea fi considerată o legisl legislație specifică pentru operele orfane și asta nu apare în catalog. În orice caz, dacă lăsăm la atitudinea statelor membre acest lucru, atunci n-am avea europeană. Aceasta este problema. Fiecare stat membru va găsi o soluție, sunt foarte sigur, pentru teritoriul său și apoi avem biblioteca franceză pentru oamenii din Franța, bibliotecile din Germania deschise pentru oamenii din Germania și așa mai departe. Dar europeană nu funcționează pentru că cei din afară, cei din afară în cazul acesta fiind oamenii din alte state membre, nu pot să acceseze operele care sunt uh, date de către uh, libertatea Națională franceză, către europeană. De aceea, comisarul nostru a spus ieri, bine, e foarte simplă problema, vom avea o recunoaștere reciprocă. Recunoașterea reciprocă se bazează pe două elemente. În primul rând, foarte logic, uh, se bazează pe căutarea diligentă care se face într-o anumită țară, ca să nu existe o duplicare a eforturilor de căutare. Prima țară de publicare face această anchetă, toate celelalte țări vor recunoaște rezulta- rezultatul acestei anchete ca fiind uh, rezultatul unei anchete diligente. Foarte logic, pentru că dacă francezii uh, au criteriile proprii pentru lucrările publicate pentru prima dată în Franța, uh, E improbabil ca cei din Suedia să conteste acest lucru, să spună nu, francezii n-au fost destul de diligenți, noi vrem să facem o altă anchetă diligență în Suedia. E improbabil acest lucru. Deci cred că recunoașterea căutărilor diligente ar funcționa ca principiu. Dar, din nou, doar această căutare nu permite uh, postarea acestui uh, conținut în uh, librăria online, ceea ce înseamnă că avem nevoie de recunoaștere reciprocă a procesului de încărcare, de upload în uh, librărie în țara în care s-a făcut căutarea diligentă. Deci am avea un sistem <clears throat> prin care are loc o căutare diligentă în țara A, se certifică, toate celelalte state membre recunosc acest lucru, acum această lucrare este orfană în toate statele Uniunii Europene, apoi țara A încarcă pe site-ul său web uh, acest conținut în conformitate cu legile aplicabile în uh, țara respectivă, în baza unei licențe sau a unei alte autorizații. În Ungaria, de exemplu, este dată de stat. Alte state membre vor recunoaște faptul că acest act este legal și nu se va bloca uh, pe teritoriile lor acest site. Atunci avem europeană. Și la acest lucru s-a referit comisarul nostru. Însă, două rezerve. În primul rând, uh, trebuie să existe un angajament obligatoriu pentru ca toate statele membre să facă ceva, într-adevăr, în, în ceea ce privește operele orfane. După cum vedeți, avem colegii noștri din societatea informațională care au făcut un sondaj. Unele state membre pot să spună, da, noi nu avem opere orfane. Toate sunt, lucrurile sunt clarificate, deci nu legiferăm nimic. Dacă nu au legislație în ceea ce privește operele orfane, dacă nu au registre, de opere orfane recunoscute ca atare, atunci nu va exista nicio recunoaștere reciprocă, pentru că nu au făcut nimic. Deci prima rezervă <clears throat> este aceasta. Am avea nevoie de un instrument statutar care să oblige statele membre să uh, acționeze în privința operelor orfane. Și nu doar atât, nu doar trebuie să-i obligăm să facă această căutare diligentă, ci Trebuie, de asemenea, să obligăm statele membre să facă ceva în privința consecințelor, a condițiilor de upload. Pentru, trebuie ca în fiecare stat membru să existe niște condiții care să spună după ce s-a făcut această căutare, se uh, încarcă uh, de către librăria națională uh, conținutul respectiv. <clears throat> Dați-mi voie să închei. Există probleme cu recunoașterea reciprocă. Există o, un anumit caracter heterogen al abordărilor naționale în ceea ce privește recunoașterea. E clar acest lucru. Depindem într-o oarecare măsură de uh, atitudinea proactivă a statelor membre de a aborda această problemă a operelor orfane pe teritoriile lor, ceea ce înseamnă că Soluția aceasta este mai puțin atractivă pentru cei care își doresc uh, o librărie digitală, o bibliotecă digitală rapidă, pentru că odată ce există această căutare, nu mai există alte obstacole pentru uh, publicare. Însă, după cum a spus comisarul, facem o ex- un experiment și să încercăm aceste căutări, uh, să încercăm aplicarea căutării diligente. Vom propune o directivă până la sfârșitul anului, sperăm să se pună în aplicare în statele membre cât mai repede posibil, astfel încât toate statele membre trebuie să aibă vor trebui să aibă obligații cu privire la căutarea diligentă, niște criterii armonizate, astfel încât recunoașterea reciprocă să devină posibilă și apoi vom aștepta și vom vedea dacă funcționează sau nu. De aceea există o clauză de revizuire în directivă. Dacă aceste, <clears throat> această metodă nu funcționează, dacă căutarea diligentă este prea dificilă, când uh, peste 2 ani Google va avea 30 de milioane de uh, cărți și Europeana 7 sau 8 milioane, <clears throat> va intra în aplicare clauza de revizuire. Pentru că Europeana în această metodă de funcționare este uh, deocamdată o, o încercare, o testare. Vrem să vedem dacă funcționează în toate statele membre. Aceasta este abordarea subliniată de uh, comisarul Barnier. Respectăm abordările naționale, dar trebuie să avem niște obligații pentru statele membre ca acestea să uh, identifice și să încace pe internet operele orfane și apoi să aibă loc o recunoaștere uh, reciprocă a ambelor acte, căutarea diligentă și încărcarea conținutului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru această expunere detaliată. Ne-a mai rămas destul de puțin timp. Doamna Kamaevat, uh, domnul Engström, doresc să ia cuvântul. Doamna Kamaevat, mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant uh, ce ați spus la sfârșit, domnule Luder, și acest lucru ne duce în direcția bună. Eu nu sunt jurist și de aceea uh, Um, este puțin dificil să înțelegem uh, care e situația cu drepturile de autor, dar dacă există o soluție, mai ales în ceea ce privește operele orfane, ați spus că aceste sisteme colective care există în statele nordice, uh, sistemul german pe care îl avem noi, uh, Uh, aici uh, problemele sunt că uh, există frontiere naționale. N-am putea oare să ne punem de acord în Europa ca ceea ce este valabil într-un anumit stat să fie recunoscut de către toate celelalte state membre și atunci n-am mai avea nevoie de acest sistem foarte complicat, de această procedură foarte dificilă și îndelungată pe care ne-ați um, explicat-o expusă dumneavoastră. Așadar, dacă un stat constată că o lucrare este orfană, să, acest lucru să fie recunoscut de toate celelalte state și să se utilizeze un sistem, cel nordic, cel german, nu se poate să se utilizeze sistemul la nivel comunitar. Oare sunt naivă sau chiar s-ar putea acest lucru? Domnule Luder, vă rog să răspundeți dacă doriți sau nu. Întâi domnul Engstrom și apoi domnul Luder. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc domnului Luder pentru acest rezumat excelent al opțiunilor posibile. Din câte am înțeles, problema cu opțiunea 4 este această excepție statutară la nivel european care se referă la activitatea legiuitorilor. Eu sunt recunoscător că nu doriți să ne dați uh, uh, de muncă uh, mai mult decât avem nevoie, dar eu aș fi uh, fericit să pot să contribui la această uh, muncă și așadar aș accepta varianta numărul 4. În ceea ce privește uh, problema aceasta, paradoxul acesta cu recunoașterea reciprocă și căutarea diligentă, nu ar fi posibil să spunem, dacă avem o uh, excepție statutară la nivel european, uh, deținătorii drepturilor care vor să-și exercite drepturile, care sunt uh, mai vechi de 10 ani, să zicem, titularii drepturilor care doresc să-și exercite drepturile, să le înregistreze undeva într-un registru central. N-ar putea să fie acesta un element uh, a legislației europene bazată pe excepția statutară, poate că ar rezolva paradoxul uh, acestei căutări diligente și ar simplifica lucrurile pentru uh, statele membre. Așadar, domnul Luder, vă dau cuvântul să răspundeți. În primul rând, întrebarea referitoare la uh, frontierele naționale. Nu e atât de simplu cum uh, spuneți, legiuitorul național este cel care decide în chestiunea de principiu uh, și anume această, uh, ce este o căutare diligentă. Statul decide statutul acelei opere și apoi, într-adevăr, acesta este recunoscut la nivel european. Dacă statul membru al primei publicări a constatat că este vorba despre o operă orfană, atunci această constatare are valoare, um, este valabilă la nivel european și probabil că vom avea în uh, directivă un catalog în care să avem criterii pentru o căutare diligentă. Sunt trecuți acolo toți pașii care trebuie parcurși. Trebuie consultate bazele de date cu tare și cu tare, trebuie să iei legătura cu societățile de colectare și așa mai departe și doar apoi se poate uh, certifica um, într-o formă documentată, într-un document, uh, într-o bază de date accesibilă tuturor. <clears throat> și această bază de date care este accesibilă tuturor este vizibilă în toate statele membre, rezultatele fiind obligatorii în toate statele membre. Aceasta este uh, diferența între o uh, legislație obligatorie cu privire la um, căutările diligente și orientări, pentru că orientările nu sunt obligatorii. În al doilea rând, <clears throat> acest prim act al încărcării, al punerii la dispoziție a conținutului, trebuie de asemenea să fie recunoscut. Nu uh, se poate ca acest conținut să fie pus la dispoziție a consumatorilor în uh, Germania, Spania sau în altă țară uh, în mod legal și în alte state să se spună pentru că nu se recunoaște eliberarea de dreptul de copyright nu se uh, poate pune la dispoziție conținutul respectiv pentru oamenii din acea țară. Și sigur că juriștii, experți în drept, uh, um, se ceartă uh, în ceea ce privește forma de recunoaștere a acestui act, un fel de recunoaștere multiteritorială. Problema este că un act de licențiere național nu e voie să fie pus la îndoială în teritoriul, pe teritoriul altui stat. Dar cred că această chestiune este posibilă în principiu. A doua întrebare referitoare la un registru și dacă vrem ca drepturile să fie recunoscute uh, și atunci, mă rog, dacă vrei să fie recunoscute, trebuie să le registrezi undeva. Dacă vrei ca drepturile să-ți fie recunoscute, știi că ești titularul drepturilor și atunci nici nu mai trebuie să te înregistrezi, pentru că atunci ești un uh, titular de drept de autor foarte obișnuit. Nu rezolvă problema operelor orfane, pentru că uh, persoana, uh, autorul nu știe că este părintele și deci nu se va înregistra. Mulțumesc, domnule Luther. Îmi primesc acum semnalul că trebuie să terminăm astăzi la timp și doamna Galo trebuie să aibă posibilitatea de a trage niște concluzii și de aceea vă rog să nu, vă rog să aveți înțelegere pentru faptul că nu mai putem să uh, luăm alte, să acceptăm alte intervenții, cu toate că mai aveam două persoane înscrise pe listă. Îi dau cuvântul doamnei Galo să uh, încheie această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc încă o dată oaspeților noștri care ne-au făcut prezentări uh, extrem de complete. Am avut aici uh, un set de opinii foarte diferente, uneori chiar contradictorii și uneori nu am uh, uh, rezistat la tentația de a pune în evidență anumite contradicții, de exemplu atitudinea pe care o avem cu toții față de Google, Google care ne-a luat-o înainte în ceea ce privește digitalizarea. E drept că Google a reacționat uh, primul și e drept că acum, prin proiectul european, încercăm și noi să fim la înălțime. Avem însă nevoie de contribuții și de mijloace pentru a o face. Însă, atunci când criticăm Google, aș dori să dăm dovadă de coerență de exemplu în ceea ce privește limitele naționale. Domnul Serizie a participat la raportul TSE și știe foarte bine că um, concluziile din acest raport nu se opun unui parteneriat cu Google. Și aș vrea să-i spun doamnei Maiello, și dumneavoastră știe foarte bine că Italia tocmai a semnat un contract cu Google pentru digitalizarea bibliotecilor. Prin urmare, noi când vom încerca să ne gândim la inițiativele legislative,